Good afternoon, colleagues. Um... Bună ziua, dragi colegi. Dacă nu se pune nimeni la ordinea de zi, o considerăm adoptată. O să fac câteva anunțuri ale președintelui, înainte să trecem la discuția referitoare la interoperabilitate. În ceea ce privește regimul lingvistic de astăzi, avem toate limbile cu excepția irlandezei și a maltezei. Avem uh, apoi recomandările coordonatorului conform articolului 205. Avem raportor, domnul Pozen, care de la PPE a fost numit raportor pentru raportul de inițiativă privind securitatea cibernetică, domnul Diaz de Mera PPE, raportor pentru decizia Consiliului cu privire la organizațiile cu care Europolul trebuie să încheie acorduri și doamna Gal de la EPPE, raportor privind informațiile, registru cu numele pasagerilor și Matias. Există decizii care trebuie luate pe mai multe dosare. Avem o propunere pentru o decizia Consiliului privind lansarea schimbului automat de date în ceea ce privește înregistrarea vehiculelor în Danemarca, o propunere de mm, decizia Consiliului privind lansarea de schimbului automat de date cu privire la ADN în Grecia, la fel în Letonia și apoi și date, schimbul de date privind dna ul într-o serie de țări, și la fel și cu privire la datele dactiloscopice într-o serie de țări. Considerăm aceste recomandări adoptate. Mâine la 10 și 15 vom avea o sesiune de vot electronic, așa că e bine să aveți cartela de vot la dumneavoastră. La punctul 3 trecem acum la discuția noastră, grupul de experți la nivel înalt privind sistemele IT și interoperabilitatea. Dragi colegi, după cum știți, acest grup de experți la nivel înalt a fost creat în iunie anul trecut și este condus de directorul general Rute, care a venit în octombrie anul trecut pentru a ne oferi informații cu privire la grupul său și au publicat un raport interimar cu concluziile activității de până acum și căi de urmat. Subiectele sunt extrem de relevante pentru comisia noastră, au o dimensiune politică și una tehnică și mă bucur să-l avem alături de noi pe comisarul King astăzi pentru a ne face o prezentare a situației și a primelor rezultate la nivelul grupului de experți Anul trecut, săptămâna trecută acest subiect s-a discutat în Consiliul JAI. Știți că este un subiect extrem de sensibil. Pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că bazele noastre de date sunt sigure, dar um, protecția datelor și datele cu caracter privat sunt și ele extrem de relevante. Prin urmare, vom avea o discuție detaliată de îndată ce comisarul Kim va face prezentarea sa îi urăm încă o dată bun venit și știu că o serie de membri ai Consiliului au dorit să vină să ne vorbească direct. Thomas de Masi s-a oferit să fie prezent. Îți mulțumim, Julian, pentru prezența pe acest subiect. Ești binevenit și acum vrem să-ți ascultăm prezentarea. Mulțumesc, stimați membri, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi aici și de a discuta activitatea noastră referitoare la sistemele IT și interoperabilitate. Știm cu toții că suntem solicitați să partajăm informațiile S-a subliniat cât de important este să avem un schimb eficient de informații între statele membre. Am văzut unele dintre ultimele atacuri care au arătat uh, puncte slabe în modul de funcționare a sistemelor și modul în care sunt interconectate acestea. Au existat mai multe cazuri cu persoane cu mai multe identități în funcție de sistem, lucru care însă nu a fost detectat și asta este o adevărată problemă. Cu toții ne așteptăm ca sistemele IT europene să ofere date corecte pentru cei din prima linie, grăniceri, ofițeri de poliție, ca să-și poată face treaba corespunzător. După părerea noastră, prin urmare, trebuie să vedem cum să îmbunătățim calitatea datelor introduse în sistem, cum să îmbunătățim modul în care datele sunt prelucrate în sistemele respective și să îmbunătățim și accesul la date pentru autoritățile care lucrează direct pe teren. Ceea ce înseamnă că, în primul rând, trebuie să folosim la maxim și cât mai bine sistemele deja existente. De aceea sprijinim statele membre care încă mai trebuie să implementeze rețeaua prun și ne-am intensificat eforturile pentru a ajuta statele membre să implementeze directiva privind uh, lista cu numele pasagerilor. Acolo unde este nevoie, ajutăm la îmbunătățirea sistemelor existente. De exemplu, în decembrie am făcut o propunere de consolidare a sistemului SIS care va obliga statele membre să transmită alertele cu privire la persoane cu condamnări pe acțiuni teroriste. S-au înregistrat progrese și în modul în care informațiile sunt partajate între autoritățile naționale. Volumul de date furnizate de statele membre către Europol a crescut de asemenea și Așa cum mulți dintre dumneavoastră au constatat, Europolul tocmai a prezentat niște informații la zi în acest sens, la fel și în ceea ce privește sistemul SIS. Prin urmare, lucrurile evoluează în direcția corectă, dar mai rămân încă multe de făcut. Înregistrarea de progrese înseamnă și eforturi pentru a elimina decalajele care nu sunt acoperite de sistemele actuale. Elementul cheie fiind propunerile pentru sistemul entry-exit și pentru ETIAS. Apoi, încercăm să vedem cum sistemele noastre pot coopera mai bune pentru a acoperi punctele ce au rămas neacoperite până acum. Asta este esența activității noastre legate de interoperabilitate, să facem o mai bună conectare între informațiile din diversele sisteme. Aranjamentele actuale sunt complexe și fragmentate și de aceea, pentru autoritățile legii, unor e dificil să stabilească legături între datele primite. După cum a spus domnul președinte, ne bagăzăm pe strategia din aprilie de anul trecut privind interoperabilitatea, care a dus la crearea grupului de experți care să analizeze aspectele juridice și tehnice ale opțiunilor existente pentru interoperabilitate. Ați văzut raportul interimar al președintelui și vom vorbi despre acesta. Însă, înainte, aș vrea să folosesc de ocazia prezenței mele aici pentru a mă referi la anumite mituri și neînțelegeri ce par să existe în legătură cu activitatea aceasta de interoperabilitate. În primul rând, interoperabilitatea nu se referă la colectarea unui număr tot mai mare de date. Este vorba despre folosirea în mod țintit a datelor existente pentru a fi mai eficienți. Interoperabilitatea nu se referă nici la crearea unei baze de date unice, imense, unde să fie reunite toate datele pentru toți cei care doresc să le consulte. Din potrivă, datorită noului cadru pentru protecția datelor și avantajele evoluției tehnologice, ne putem asigura că datele sunt disponibile acolo unde este nevoie și că accesul la aceste date este limitat și proporțional cu interesul. Apoi, Interoperabilitatea nu implică subminarea protecției datelor. Din potrivă, activitatea legată de interoperabilitate este legată de respectarea drepturilor fundamentale. Grupul la nivel înalt reunește experți din statele membre, agenții, coordonatorii pe contraterorism, precum și Autoritatea de Supraveghere Europeană pentru Protecția Datelor și FRA. Secretariatul Libe are rol de observator datele cu caracter privat și protejarea acestora sunt esențiale în activitatea noastră. Există o lege care garantează că datele personale nu sunt uh, niciodată procesate abuziv. Însă pseudonimele și identitățile false nu sunt protejate de legea privind protecția datelor. Abordarea noastră se bazează pe faptul că protecția datelor uh, trebuie asigurată pentru datele corecte. Grupul la nivel înalt Uh, nu, nu înseamnă că politicile sunt create în spatele ușilor închise. Ideea este Ideea este ca instituțiile să colaboreze și eu sunt astăzi prezent aici pentru a discuta cu dumneavoastră concluziile activităților noastre interimare și în următoarele săptămâni și luni acest schimb de informații va continua. Principalele chestiuni discutate deocamdată în grup se referă la calitatea datelor, stabilirea unei funcții de căutare unică, construirea unui serviciu de analizare a datelor biometrice și crearea unui uh, registru central de date. În ceea ce privește calitatea datelor, și aici ne referim la mm, răspunderea centralizată care rezultă din EULISA. Grupul sugerează să se exploreze opțiuni pentru a crea mecanisme de control automat a calității datelor și indicator comun de calitate a datelor. În ceea ce privește comisia, salutăm aceste sugestii pentru că, după cum am mai spus, sistemele IT sunt eficiente doar în măsura în care datele pe care le conțin uh, sunt de calitate. Vom în, cerca să vedem cum sunt evaluate datele și cum sunt formați um, cei care se ocupă de alimentarea sistemelor cu date. În ceea ce privește funcția de căutare unică, Conform raportului, se sugerează crearea unui portal de căutare european care să poată căuta în paralel în toate sistemele relevante europene, astfel încât să se folosească mai bine sistemele existente cu respectarea normelor actuale privind accesul și utilizarea. Comisia propune să se lanseze un studiu în acest sens și un proiect pilot. Studiul ar trebui să fie finalizat în iunie și va sta la baza elaborării și testării unui proiect, care va fi un proiect pilot pentru un astfel de portal. Grupul a discutat de asemenea opțiunea unui serviciu de uh, comparare a datelor biometrice. Aici sunt incluse date privind amprentele, Eurodac, VSIS și sistemul entry-exit care se propune să aibă la bază o platformă comună de comparare a datelor biometrice, astfel să se poată face verificări de identitate în toate aceste sisteme centralizate. Se permit căutări în diferite baze de date cu date biometrice pentru a identifica posibilele identități false și sigur se respectă normele de protecție a datelor personale care se regăsesc de altfel în temeiurile juridice din diverse sisteme. Altfel spus, vor exista controle, reguli de control separate pentru fiecare categorie de date. Aici Comisia a cerut EULISA să analizeze sugestia și să analizeze fezabilitatea unui astfel de serviciu de comparare de date, după care să ne informeze cu privire la rezultate. Am început de asemenea să discutăm opțiunile unui registru central referitor la datele de identificare alfanumerice care să suplimenteze serviciul de date biometrice. Când avem o bază centrală pentru aceste date, așa cum se prevede în sistemul intrări-ieșiri și în propunerea ETIAS, o persoană poate fi înregistrată doar sub o singură identitate, indiferent de baza de date. Și astfel, uh, aceeași persoană nu va putea avea mai multe identități false. E nevoie de eforturi suplimentare la nivel tehnic și Comisia a cerut grupului să evalueze fezabilitatea tehnică și proporționalitatea extinderii acestei baze centrale de date pentru sistemul Entry-Exit și ETIAS și la alte sisteme Grupul la nivel înalt va continua să discute aceste chestiuni în detaliu în următoarele reuniuni, până la finele lui aprilie. În grupul de experți nu ia decizii. Elaborează o serie de concluzii, de recomandări în raportul final, raport care va fi disponibil la începutul lunii mai și care va reprezenta baza pe care Comisia va discuta cu dumneavoastră și cu Consiliul uh, pentru a vedea care sunt următoarele etape. Îmi pare rău dacă am avut o prezentare prea lungă și poate că uneori plină de cuvinte greu de înțeles. În raport vor exista și diagrame. Um, sper să le puteți înțelege mai bine decât am reușit eu prima dată. Și acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc! Julian, and I mean, you talk about the diagrams, but I think you... Ați vorbit despre diagrame, dar v-ați referit și la niște aspecte cheie care i-au preocupat pe membrii comisiei noastre, și anume faptul că nu se um, centralizează informațiile într-o bază de date centrală, utilizarea sistemelor existente în mod mai eficient, verificarea diferitelor identități ale aceiași persoane pentru a ști cui aparțin datele, uh, situații în care se primesc mai multe informații și standardele de protecție datelor sunt reduse. Ați menționat unele dintre aceste aspecte, ați menționat și practicierii din prima linie care trebuie să poată avea acces la acele informații. Da, știu că sunt colegi care vor și mai multe detalii, așa că le dăm cuvântul începând cu domnul Dupri, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și domnului comisar pentru prezență, pentru a ne informa despre evoluția activităților din domeniul său. O observație care nu are nicio legătură, dar pe care aș vrea să o menționez totuși. În ceea ce privește schimbul de informații în domeniul JAI, deci un domeniu care are legătură cu dumneavoastră, Există instrumente pre-Lisabona pe care ne bazăm, niște decizii cadru. Și întrebarea mea pentru comisie este dacă nu credeți la comisie că e momentul potrivit pentru a trece la uh, un cadru post-Lisabona, adică acele decizii cadru să fie înlocuite de regulamentele care există. Cred că a fost și prevăzut odată în acest sens, dacă nu mă înșel, și aș vrea să știm dacă într-adevăr aveți intenția să faceți acest lucru. Apoi, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule comisar, și cu grupul la nivel înalt în ceea ce privește opțiunile. Nu ne ajută la nimic să colectăm date dacă nu sunt date înalt calitative. Prin urmare, grupul de experți um, a spus foarte bine ce a spus. Dar e important ca acestea să fie tratate inteligent și să definim clar care sunt autoritățile care au acces la acest tip de date conform um, responsabilităților și categoriilor de care aparțin. Și o să menționez și niște cazuri care mă preocupă pe mine. Grupul de experți a fost creat în iunie. Din aprilie 2016, Comisia a prezentat documentul privind sistemul intrări-ieșiri. În mai, avem revizuirea Eurodac. În noiembrie, sistemul ETIAS și în decembrie, modificarea sistemului. un moment Grupul nu a avut ocazia să facă nici cea mai mică propunere în materie de analiză a acestui sistem, a conexiunilor și interoperabilității. Deci, ce constatăm? Și o să iau un exemplu. Spre exemplu, în revisiunea Eurodac, din mai se păstrează nevoia de a avea două amprente, zece amprente digitale și o amprentă facială. Pe când în sistemul ES, deci intrări-ieșiri, vorbim de patru amprente digitale și o amprentă facială, care este justificarea acestui gen de lucruri. Întrebarea mea este, nu mergem prea repede acum pe marginea propunerilor pe care le avem? când chiar concluziile acestui grup ar trebui să ne facă să schimbăm anumite lucruri în dispozitivul prevăzut. Și mai dau un exemplu. Raportul care există între sistemul de intrare-ieșiri și sistemul ETIAS. ETIAS fiind sistemul de autorizare prearabilă. Dacă analizăm cele două propuneri, vedem că nu există niciun fel de legătură între cele două sisteme. Și asta mi se pare extraordinar. În momentul în care se examinează intrarea unui candidat și ieșirea acestuia, nu se verifică dacă în prealabil, în momentul în care s-a făcut uh, verificarea intrării, dispunea sau nu de autorizație prealabilă pentru a intra. Dacă analizați dispozitivul, asta nu e prevăzut. Aș putea să continui cu, și cu alte exemple de altfel. Întrebarea mea este următoarea. Sunt de acord cu tot ce ați spus pentru că dacă nu, munca noastră în multe domenii va fi caracterizată în continuare de incoerențe și interoperabilitatea și interconexiunile necesare nu vor, fi, nu vor putea fi examinate. Deci pledez uh, ca grupul de lucru să se aplece mai mult asupra acestui sistem JAE despre care ați vorbit, sistemul Eurodac, sistem, modificarea uh, sistemului SIS uh, și așa mai departe. Pentru a ne asigura că munca pe care o facem acum să nu rămână inconsecventă sau cu slăbiciuni în ceea ce privește uh, interconexiunea și interoperabilitatea. Mulțumesc! Thank you very much, Gerard. Uh, next, it's Birgit, please. Mulțumesc. Acum Birgit, mulțumesc. Mulțumesc și domnului comisar pentru că ne-a oferit aceste informații. Am 5-6 întrebări. Ați început introducerea noastră spunându-ne că există o lipsă în schimbul de informații, spunând că unii au identități diferite. Dar problema aici nu e doar că anumite persoane uh, nu folosesc bazele de date, dar și că statele membre nu furnizează, nu uh, înregistrează informații în bazele de date. Și dacă bazele de date nu conțin informații, atunci schimbul de informații și interoperabilitatea nu vor fi foarte utile. De aceea mă bucur să văd pe pagina a treia a raportului că discuțiile au reflectat sentimentul că sistemele existente și practicile existente ar trebui să fie îmbunătățite înainte de a ne gândi la uh, elaborarea de noi sisteme și practici. Asta e bine. Dar apoi urmează 11 pagini care detaliază ce fel de sisteme și practici noi ar trebui introduse. Mi se pare ciudat. E din cauza că oare statele membre nu vor să discute problemele pe care le au și preferă să treacă la noi măsuri? E adevărat că interoperabilitatea nu înseamnă să se creeze noi baze de date, dar asta se întâmplă deocamdată și veți veni la comisie cu noi propuneri și dacă o veți face, puteți să vă asigurați că va exista o, o consultare adecvată între servicii înainte de elaborarea de noi propuneri. O altă întrebare se referă la necesitate și proporționalitate. Și nu mă refer aici doar la confidențialitatea și protecția datelor, ci și la problema garanțiilor procedurale care ar trebui să fie asigurate în acest domeniu al interoperabilității? Ce se întâmplă cu prezumția de nevinovăție, cu uh, căile de atac uh, eficace? Sunt chestiuni importante, pentru că dacă avem planul uh, să instituim un uh, registru central al datelor, care să includă toate datele din Eurodac, uh, SIS și alte, citere, uh, alte um, registre. Uh, Puteți să ne dați informații cu privire la un depozit de date, care ar fi funcția acestuia și cum anume ar funcționa anonimizarea acestor date? Pentru că dacă se folosesc date cum sunt naționalitatea, genul, timpul de procesare a unei aplicații de viză, nu se poate identifica totuși o persoană prin aceste date. Și uh, în cel de-al patrulea raport de progres privind securitatea și Uniunea Securității, se vorbește despre evaluarea unui uh, registru comun privind identitatea pentru sistemul de intrări-ieșiri și pentru ETIAS. Puteți să ne explicați care ar putea fi valoarea adăugată a unui astfel de uh, depozitar central de date când există deja portalul uh, european pe care se pot uh, face căutări de date în paralel. Cred că o să mă opresc aici. Da, ați spus depozitare foarte bine. Nu știu dacă cuvântul uh, pe care l-ați folosit inițial de un depozit de date, în engleză warehouse, um, nu e neplăcut, nu e, nu e plăcut acest cuvânt, nu știu cum se traduce în celelalte limbi, spune președintele, dar depozitar ar fi uh, cuvântul corect. Mulțumesc! Mulțumesc uh, domnului comisar pentru prezentări și pentru explicațiile unor concepte cheie. Mulțumim că ne dați informații cu privire la rezultatele obținute de grupul la nivel înalt. În primul rând, este clar că pentru securitate trebuie să punem pe masă niște dileme. Una dintre acestea fiind ce ar trebui să fie obligatoriu și ce ar trebui să fie voluntar atunci când vorbim despre schimbul de date. Ați atins întreagăt această chestiune, dar cât de important să continuăm, pentru că începem dezbaterile cu statele membre și această chestiune e foarte importantă. Apoi, interoperabilitatea are și o dimensiune juridică și una tehnică și cred că este foarte important să cooperăm atunci când vorbim despre interoperabilitate cu uh, să avem în vedere toate activitățile și măsurile luate de comisie în domeniul cap capacității administrative în statele membre, astfel încât interoperabilitatea să devină o realitate. De asemenea, avem nevoie de consecvență în ceea ce privește cerințele. Ce fel de date uh, sunt necesare? Pentru că sunt mm, în momentul de față cerințe foarte diferite și așa cum a spus și domnul Depre, cred că ar trebui să fie o claritate pe viitor. Apoi, cred că e important să se creeze un sistem prin care să se poată face monitorizare în timp real și prelucrare de date în timp real. E important acest lucru pentru securitate. Nu doar colectarea datelor, dar și reacția rapidă. De aceea trebuie să colaborăm cu statele membre și să stabilim arhitectura acestui sistem care să ne permită să îl folosim în timp real. Și în al patrulea rând, Sigur că e nevoie de algoritmi adecvați și de celelalte, ceilalți parametri pentru prelucrarea datelor. Și acestea sunt foarte importante pentru și o funcție de căutare comună este foarte importantă. Apoi, uh, acest depozitar uh, central Uh, comun care să includă datele. M-a încurcat în denumirea în latină, spune vorbitorul. Sigur că acesta ar trebui să respecte toate normele noastre, noastre în ceea ce privește protecția datelor personale și ne gândim acum și la comunicațiile electronice și la protecția datelor electronice. Uh, securitatea și confidențialitatea trebuie să fie factori care să se aplice și acestor modele noi. Acestea sunt câteva elemente cheie și cred că trebuie să lucrăm mult mai repede și să oferim, oferim informații și statelor membre care trebuie să ajusteze uh, sistemele la noile cerințe. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sargentini! Mulțumesc, domnule președinte. Pe mine mă nedumerește deja prima propoziție din raportul interimar care vorbește despre provocări paralele ale migrației, gestiunea acestea, lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate. Acestea sunt, într-adevăr, provocări diferite. Le spunem paralele pentru că au loc în același timp? Bun. Poate, dar uh, cred că nu e bine să se sugereze că există o legătură între ele. Și dacă mă uit la toate bazele de date pe care le avem în Uniunea Europeană, bazele de date existente trebuie să faciliteze intrarea și ieșirea uh, în Uniunea Europeană pentru cei care au dreptul de a fi aici. Mă gândesc la ETIAS sau la sistemul Visa. Deci o bază de date pentru a putea organiza Um, chestiuni legate de azil, astfel încât oamenii să poată fi identificați. Când uh, solicită azil Eurodac, uh, sunt baze de date legitime care au un scop și o limitare a scopurilor. Aș dori să înțeleg dacă vrem să conectăm acum diversele baze de date, unde vor fi limitările și cum ne vom asigura că va exista în continuare o limitare a scopului folosirii lor. Pentru că e important să ne gândim și la datele care sunt incluse într-o, dată de, într bază de date și care nu ar trebui să fie acolo și care pot să aibă consecințe pentru persoana vizată. Acum ceva timp, un cetățean ceh uh, care iar, făcea obiectul unei uh, avertizări a Interpol um, aceasta a fost uh, introdusă de către o țară terță uh, în mod greșit și apoi a fost introdusă de către uh, nemți în sistemul elvețian, deci date care nu erau corecte, dar germanii s-au gândit mai bine să fim siguri. Și din până în cele din urmă le-a părut foarte rău. Deci trebuie ca anumite date care n-au ce căuta într-un sistem să nu intre în sistemul respectiv, pentru că dacă o fac și avem da, baze de date interoperabile, atunci datele respective vor apărea peste tot și nu vrem acest lucru. Am văzut uh, ce se întâmplă cu avertizările Interpol, care sunt folosite și în scop politic. Sau cum ne asigurăm uh, mă gândesc la propunerile pentru Eurodac. Știm că vor acum să colecteze amprente ale copiilor și să le introducă într-un sistem care să permită și autorităților de aplicare a legii să folosească aceste baze de date. Știi, cum știm că nu se falsifică apoi statisticile pe viitor, uh, spunându-se că copiii refugiați uh, uh, între, în rândul lor rata de infracționalitate este mai mare. Um, deci, sunt de acord cu dumneavoastră, datele ar trebui să fie corecte, ar trebui să ne asigurăm că sistemul funcționează, dar vreau să înțeleg care sunt limitările de scop și cum ne asigurăm că datele nu sunt folosite în mod abuziv. Și sunt uh, după ce am, s-a dezbătut uh, interdicția musulmanilor de intrare în Statele Unite, după un weekend întreg în care am discutat despre acest lucru, uh, sunt uh, nedumerită că vorbim uh, despre colectarea de date cu caracter personal pentru foarte multe persoane care vor să intre în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Metzola. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența noastră și pentru angajamentul pe care, de care dați dovadă în acest moment cred că este esențial pentru securitatea frontierilor și pentru securitatea internă ca sistemele noastre de informații să fie complet interoperabile. Trebuie să putem să facem schimb de date între statele membre pentru că uh, stânga trebuie să știe ce face dreapta și invers. Deci uh, împărtășesc uh, întru totul îngrijorarea colegului meu, Michel Boni, referitor la prelucrarea și accesul în timp real Sigur că aceste chestiuni uh, uh, sunt legate de elemente uh, importante juridice și de protecția datelor și de aceea mă bucur să văd că și Agenția pentru Drepturile Fundamentale și Autoritatea pentru uh, Protecția Datelor au fost implicate pentru a asigura aspectele de uh, siguranță a datelor, astfel încât cetățenii să aibă încredere în sistemele noastre, să știe că datele lor sunt în siguranță și eu îmi dau seama că este totuși o misiune uriașă. Am văzut raportul grupului la nivel înalt și aștept uh, raportul de anul viitor și sper că în această comisie să putem să discutăm rezultatele cu dumneavoastră pe măsură ce discuțiile progresează. Două întrebări. Vreau să vă întreb despre accesul la date. Trebuie să vedem cum se poate controla cel mai bine accesul la date. Sunt foarte multe mituri, așa cum ați spus și dumneavoastră în intervenție, că trebuie să spulberăm aceste mituri, dar aș vrea să intrați mai mult în detaliu aici. Dacă există persoane care consideră că dintr-o dată vom avea o bază de date unică deschisă tuturor. Și ați vorbit despre formarea personalului la nivel național. Sunt sigur că autoritățile noastre vor pune multe întrebări despre acest lucru. Ați putea să ne uh, Uh, spuneți la ce v-ați referit? Ați, uh, v-ați referit și la statele membre din prima linie și ați putea poate să ne dați mai multe detalii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Coelho. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar King, pentru această explicație foarte clară a activității grupului la nivel înalt. Uh, pentru că se vorbește de modificarea tuturor uh, bazelor de date majore și de crearea unor baze de date noi și aceea e foarte important să avem imaginea de ansamblu, așa cum a spus și domnul Gerard de Pre mai devreme. De aceea cred că Parlamentul ar trebui să fie implicat în discutarea rezultatelor uh, grupului la nivel înalt și, de asemenea, să analizăm situația, pentru că atacurile recente de la Berlin ne-au arătat că există lacune în schimbul de informații, așa cum ați spus și dumneavoastră. În primul rând, puteți să ne spuneți dacă Comisia va prezenta alte propuneri după rezultatele finale ale grupului de lucru. În al doilea rând, deocamdată este evident că avem nevoie ca și statele membre să facă mai mult cu privire la introducerea de date, asigurarea calității datelor și a securității datelor, așa cum a spus și doamna Sipel. Evaluarea făcută privind SIS a identificat tocmai astfel de probleme. Veți furniza mai multe informații în acest sens în grupul de lucru. Intenționează Comisia să abordeze aceste chestiuni în mod orizontal? Pentru că ați vorbit despre verificările automate a, și doamna Mețola a subliniat această provocare. Mulțumesc! Mulțumesc, Carlos! Doamna Intfeld! Da, mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, domnule comisar! Deocamdată vreau să fiu, să fiu foarte clar că eu salut eforturile pentru sporirea interoperabilității. Noi am cerut, de fapt, să se facă mai bine schimbul de informații în contextul discuțiilor uh, PNR, deci e direcția bună. Dar am câteva îngrijorări foarte serioase pentru că, în primul rând, ați vorbit despre protecția datelor dar uh, acesta este doar una dintre multele garanții care sunt necesare. Și nu prea am auzit multe, nu prea am citit uh, multe, de fapt aproape nimic în document, uh, în acest raport, cu privire la supravegherea democratică și judiciară. Și nu e clar care este temeiul juridic pentru toate aceste propuneri. Cine va fi responsabil? Va fi o competență europeană sau națională? care va fi, unde va fi competența și acest lucru trebuie să fie clarificat. Pentru că vorbim despre interoperabilitate, dar se pare că ne mișcăm în direcția unei baze de date gigantice și trebuie să știm cine e responsabil de aceasta și cu atât mai mult vreau să mă alătur uh, cuvintelor uh, colegului, colegii mei din spatele meu. Se spune uneori că încrederea e bună, dar controlul e și mai bun. Acum când nu doar președintele Statelor Unite vine cu propuneri de politică pe care le resping întru totul și care mi se par foarte îngrijorătoare, observ că are mulți prieteni în Uniunea Europeană, inclusiv partide politice care sunt la putere sau care pot să ajungă la putere în decursul acestui an. Deci cred că cetățenii noștri uh, merită cea mai bună protecție și cele mai bune garanții, pentru că acestea caracterizează o democrație, nu alegerile, ci uh, garanțiile și verificările, cred că se, trebuie să fie mai puternice decât oricând. Deci, da, inter, interoperabilitate, da, dar trebuie mai multă claritate cu privire la temel juridic, la supravegherea democratică și judiciară și încă o întrebare referitoare la compoziția grupului de lucru la nivel înalt, pentru că știu că Norvegia și Elveția participă și ele. Ați spus cumva că și Statele Unite participă sau nu v-am înțeles bine? A, bun, mă bucur să aflu că a fost o neînțelegere. Și sunt curioasă și în ceea ce privește participarea Eh, DPS sau grupul de lucru 29, pentru că dacă ei, dacă ei trebuie să emită un aviz independent privind eh, propunerea finală, nu cred că ar trebui să fie implicați în elaborarea acestei propuneri, pentru că cele două roluri nu, nu merg eh, prea bine unul cu celălalt. Și așa cum a spus Gerard Depre, să nu uităm că avem deja foarte multe instrumente, avem Eurodac, SIS, Um, PNR-ul care e în curs de constituire și așa mai departe. Nu putem să ne apucăm de ceva nou decât dacă ne asigurăm că ceea ce avem deja funcționează așa cum trebuie, că datele sunt introduse în sistem, că se face schimb de date, pentru că doar prin faptul că se introduce un nou sistem PNR, um, Bun, dacă PNR-ul ar fi fost mai uh, repede introdus, poate s-ar fi putut uh, uh, evita atacurile de la Berlin, dar nu e foarte clar. În primul rând trebuie să ne asigurăm că tot ce avem e folosit cum trebuie. Mulțumesc, domnul Diaz Danara. eu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Îmi cer scuze că n-am putut să vă ascult informația, însă am citit cu mare interes raportul intermediar și aș avea câteva comentarii de făcut și patru întrebări. Da, interoperabilitatea este absolut necesară, însă, astfel încât propunerea să se poată concretiza, eu am identificat interoperabilitatea necesară pentru 14 baze de date diferite. O să le menționez pe scurt. SIS, AFIS, SLTD, documente pierdute sau furate, API, VIS și versiune revizuită, Eurodac, Europol, PRUN, ECRIS, care sunt sisteme auxiliare, lucru care nu are impact asupra calității datelor, conectarea acestora cu departamentele vamale, sistemul de intrări-ieșiri, pe care sunt de altfel și raportor, ETIAS, ESTA, care colectează date înainte de ieșire, ETIS, Record Information System. În orice caz, sunt 14 baze de date care, pe care le-am identificat și care trebuie să fie interconectate și este o activitate de mare învergură. Grupul de experți. Ați vorbit despre o platformă unică de căutare, ați vorbit despre interconectivitate și despre date biometrice. Însă, raportul acesta intermediar conține două aspecte relevante pentru noi. Sunt două, dar sunt extrem de importante. Protecția drepturilor fundamentale și asigurarea accesului forțelor de securitate ale statului la sistemele de informație, aceste două fiind de strânsă legătură. În acest sens, domnule comisar, eu am patru întrebări pentru dumneavoastră. Având în vedere că concluziile acestui grup sunt prevăzute pentru iunie și având în vedere că eu sunt raportor pe raportul referitor la sistemul intrări-ieșiri, aș vrea să știu, pentru că calendarul meu legislativ nu coincide cu asta, această dată, aș vrea să știu care ar fi impactul concluziilor grupului acesta asupra raportului meu. În al doilea rând, aș vrea să știu cum ar funcționa uh, sistemul acesta unic, platforma unică de căutare. În al treilea rând, în ceea ce privește stocarea anonimă de date în acel warehouse, aș vrea să știu ce utilizare prevedeți și, în încheiere, în ceea ce privește viitoarele proiecte. Aveți în vedere posibilitatea de a extinde cadrul sistemului intrări-ieșiri pentru a include și cetățenii europeni? E o întrebare complexă și complicată în același timp. Și în încheiere, domnule comisar, ce mă interesează pe mine cel mai mult la final este să avem o foarte bună gestionare profesională și un foarte important control democratic asupra utilizării datelor. Atât. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Diaz de Mera. Uh, Ricky, vrei să intervii și tu? Ah, foarte, foarte pe scurt, am uitat o întrebare importantă. Foarte adesea când vorbim despre calitatea datelor, impresia mea este că vorbim mai mult sau mai puțin despre calitatea tehnică a datelor. Dar cred că trebuie să verificăm de asemenea și fiabilitatea surselor pentru o parte din informații. Și menționez acest lucru pentru că în raportul interimar se menționează cooperarea cu Interpol. Și cred, domnule comisar, că știți mai bine decât mine, că unii dintre oamenii care se regăsesc în bazele de date ale Interpol nu sunt acolo pentru că au cazier, ci din motive mai mult sau mai puțin politice. Deci fiabilitatea surselor și a datelor este un punct uh, extrem de important. Da, întrebarea este câte state membre introduc date în sistemul Interpol. Le mulțumesc uh, deputaților pentru că au citit raportul și pentru precizia întrebărilor care acoperă temeiul juridic, problemele tehnice și așa mai departe. Apreciez foarte mult acest lucru. Și, domnule comisar, vă dau cuvântul. Vreau să mă alătur mulțumirilor dumneavoastră, să le mulțumesc tuturor celor care s-au angajat în această dezbatere și în această activitate. Este într-adevăr o supă de acronime, avem foarte multe acronime care uneori nu cred că ajută, avem și descrieri care nu cred că ajută foarte mult pentru a înțelege procesele pe care vorbim și sper că prin discuțiile noastre putem să ajungem la o înțelegere clară a propunerii și apoi la o discuție legată de meritele diverselor propuneri, pentru că eu țin foarte mult la menționările repetate și solicitările repetate de control democratic. Rolul Parlamentului în exercitarea acestui control democratic, așa cum am încercat să spun în discursul meu introductiv, este esențial. Există o propunere în raportul interimar, acolo unde spunem că ar fi o idee bună, din punctul nostru de vedere, să încercăm să testăm acest sistem. Și vorbim aici despre un portal pentru căutare unică. Am spus că este o idee bună să-l testăm pentru că pleacă de la ideea de a nu schimba nimic din uh, controlele de acces sau de scop. Pentru celelalte sugestii care ar putea fi aplicate în diverse moduri, dar care ar putea necesita cu o nouă structură juridică, trebuie să revenim și trebuie să avem o discuție cu dumneavoastră în ceea ce privește propunerile concrete. Și aceste propuneri concrete pot fi uh, avansate doar dacă doar prin procesele obișnuite ale acestui Parlament și controlul democratic, dacă este nevoie de un temei juridic separat. Uh, un lucru pe care trebuie să-l subliniez este că nu vrem în niciun fel să scurcircuităm uh, procesele deja stabilite ale controlului democratic. Unul din elementele activității grupului la nivel înalt, care pe mine mă atrag în mod special, este gradul de transparență crescută și de incluziune în această activitate. Există o pagină la finalul raportului care stabilește mai multe subiecte de discuție, pe marginea cărora grupul s-ar putea să vină cu idei suplimentare în raportul final. Acum, Munca pe marginea diverselor idei, precum și uh, sistemul de intrări și ieșiri, a fost analizată într-adevăr, dar acum există o uh, necesitate suplimentară a transparenței în privința aspectelor tehnice. Și în raportul final sper să existe și mai multă transparență în ceea ce privește gradul de avansare a acestei activități. Aceste propuneri pot merge mai departe sau pot înregistra progrese doar dacă au fost discutate cu dumneavoastră și convenite prin procedurile deja stabilite, dacă este nevoie de un temei juridic uh, separat. Deci sper că acest lucru i-a liniștit puțin pe cei care au adresat aceste întrebări. Au fost mai multe întrebări, începând cu domnul Depre, dar și alții au pus aceleași întrebări, legate de de ce uh, vorbim despre lucruri noi, având în vedere că sistemul actual are deja probleme, are în continuare probleme și parafrazez. Uh, am mai discutat despre acest lucru anterior. Eu și noi în comisie suntem angajați pe deplin pentru a uh, face sistemul actual funcțional inclusiv să tragem la răspundere statele membre în anumite domenii în mod mai riguros decât s-a întâmplat până acum pentru punerea în aplicare a lucrurilor convenite. Asta înseamnă să avem și o discuție aprofundată cu dumneavoastră despre problemele care apar în urma provocărilor ridicate de punerea în aplicare. Și uneori lucrăm cu statele membre pentru a înregistra progrese, pentru că unele dosare nu sunt chiar așa de simple și de clare. Dar, în același timp, așa cum am mai spus deja, trebuie să analizăm și domenii noi și trebuie să analizăm și propuneri noi. Deci nu să oprim munca pe marginea noilor propuneri. Da, există un nivel secundar valabil și valid pe care domnul Depre și domnul Mera l-au adus în discuție. Cum vei face legătura între examinarea continuă a propunerilor pe care le avem sau a propunerilor noi și activitatea aprofundată care se face la nivelul grupului la nivel înalt? Și tot ce pot să spun este că suntem pe deplin conștienți de asta și încercăm să facem tot posibilul pentru a gestiona lucrurile. Nu putem opri munca pe marginea propunerilor atâta vreme cât avem uh, uh, munca grupului la nivel înalt. Propunerile care s-au făcut uh, la finalul anului trecut pentru consolidarea SIS, propuneri pe care le veți analiza și dumneavoastră, au integrat niște discuții care au avut loc la nivelul experților din grupul la nivel înalt propunerile cu care am venit pentru ETIAS s-au bazat și au ținut cont de discuțiile inițiale care au avut loc la grupul la nivel înalt. Propunerea Eurodac s-a făcut în contextul relației cu sistemul de azil, s-a făcut din motive pe care le știți foarte bine și, într-adevăr, S-ar putea ca anumite elemente uh, ale acestei activități să fie uh, nevoie să fie rediscutate. Există un exemplu foarte clar aici, pe care, de care nu vreau să mă feresc, pe care domnul Diaz de Mera l-a menționat și asupra căruia s-a concentrat, și anume problema sugestiei care ni s-a făcut de, mai, de către mai multe state membre că sistemul de intrare-ieșire să fie extins pentru a acoperi și cetățenii europeni. Raportul spune clar și din ce am înțeles eu după ce am discutat cu experții de la grupul la nivel înalt, este că se va analiza, se vor analiza aspectele tehnologice ale acestei idei. și să va ține cont de ceea ce este posibil din punct de vedere juridic, dar nu ei vor lua decizia finală, mai ales în ceea ce privește proporționalitatea juridică și necesitatea juridică. Acestea sunt uh, judecăți politice care vor fi discutate aici. În ceea ce privește întrebările legate de componența grupului, Iarăși, cred că unul din avantajele acestui uh, grup despre care am întrebat și doamna Envelt, printre alții, este faptul că include pe toată lumea și eu personal salut faptul că există diverse agenții, precum și Parlamentul, precum și supraveghetorul pentru protecția datelor la nivel european, fac parte din acest proces. Pentru că toată lumea contribuie la acest grup uh, la nivel înalt în contextul pe care l-am descris. Nimeni nu-și cedează capacitatea de a examina rezultatul uh, activității acestui grup. Orice rezultat va fi în continuare examinat în uh, modul obișnuit și fiecare, inclusiv supraveghetorul european pentru protecția datelor, își va exersa dreptul uh, de a avea o evaluare independentă a rezultatelor uh, activității acestui grup. În ceea ce privește întrebările legate de procesele diferite care au fost uh, propuse și ce fac ele și care sunt beneficiile suplimentare. Uh, depozitul de date, data warehouse, nu e termenul pe care l-am ales eu, ci termenul ales de grupul de lucru. Este o tentativă de a examina într-un mod mai eficient calitatea datelor. În momentul de față, uh, sistemul este responsabil pentru examinarea calității datelor proprii și asta e ok, dar am vrea să încurajăm uh, o examinare mai aprofundată a calității datelor și există două modalități de a face asta. Odată să lași EULISA, care este agenția responsabilă de diverse sisteme, să aibă acces la aceste sisteme și să verifice calitatea datelor sau ne putem imagina, și asta este sugestia din raport, să se anonimizeze datele și să ai metadatele anonimizate în acest depozit pentru a se verifica uh, calitatea datelor. Inclusiv cine ce date introduce se poate verifica aici. Deci astea sunt cele două posibilități și cred că acest depozit de date între ghilimele are oarește uh, avantaje, pentru că dacă permiți cuiva să aibă acces la toate sistemele, are acces la absolut toate datele, inclusiv datele cu caracter personal. Dar aceste date cu caracter personal sunt uh, extrase atunci când este vorba de examinarea calității datelor în depozitul de date. Care este beneficiul interfaței pentru căutare unică? Și cum diferă ea de depozitul comun? Această interfață, așa cum este ea propusă și propunem un proiect pilot, permite operatorilor din linia întâi, graniceri, polițiști și așa mai departe, să aibă acces la bazele de date naționale, așa cum se întâmplă și acum, dar în același timp, cu o singură căutare, să aibă acces și la bazele de date europene partajate în conformitate cu drepturile de acces existente, deci nu propunem să schimbăm nimic în ceea ce privește cadrul juridic. Dar, în multe cazuri, există deja drepturi de acces la mai mult de un singur sistem. Deci, dacă vor să-și exercite acest drept în acest moment, trebuie să execute mai multe căutări separate. După ce am vorbit cu cei din prima linie, aceștia ne-au spus că li s-ar simplifica enorm viața dacă li s-ar permite pentru bazele de date la care au drept de acces să obțină informația de care au nevoie cu o singură căutare. Și asta este propunerea pe care o avem în acest moment pentru interfața pentru căutare unică. Nu este același lucru cu propunerea pentru o bază de date biometrice Uh, partajată. Această bază de date biometrice ar, ar permite sau ți-ar permite să ai o bază de date pe care să poți să uh, o cauți, să ai o căutare și în același timp spune dacă informația legată de persoana cu acea identitate biometrică este disponibilă și în alt sistem. Tot ar trebui să te duci și să vezi care este informația respectivă și ar trebui să ai drepturi de, să obții drepturi de acces pentru a face acest lucru. Dar beneficiul este că eviți situația care se întâmplă, în, din păcate, în prezent, că anumite persoane folosesc mai multe identități în diversele sisteme. Și acest lucru trece neobservat. Acesta este, deci, obiectivul bazei de date biometrice comune. Dacă am merge pe această cale, ar fi nevoie de un cadru juridic nou și ar trebui să venim să discutăm cu dumneavoastră. Dar nimic din acest raport nu îți permite să scurtcircuitezi practic această examinare. Cum se potrivește acest lucru cu prezumția de nevinovăție? Din baza de date biometrice, nu uh, preluăm decât informații biometrice. Tot ce luăm pentru stratul suplimentar care este propus pentru o bază de date comune, deci se combină datele biometrice cu numele persoanei și cu data nașterii, consolidând prevederile împotriva cuiva care încearcă să aibă mai multe, să folosească mai multe identități cu mai multe sisteme, cu acest uh, sistem mai putea spune că există mai multe nume care sunt legate de aceleași date biometrice, ceea ce ar înlesni uh, viața uh, practicanților care ar putea practic să identifice persoana respectivă. Dar tot ce faci practic este să iei datele legate de nume și datele biometrice. În acest domeniu partajat nu se introduce nicio informație care este legată de identitate în baza, bazele de date respective. Deci nu preiei date legate de statutul vizei sau de uh, detaliile pentru care au fost introduși în SIS sau de dosarul Eurodac, spre exemplu. Toate astea rămân în bazele de date respective și sunt supuse drepturilor de acces uh, actuale și existente. Sper că acest lucru vă ajută un pic și, vă, și dacă nu vă liniștește neapărat, măcar încearcă să vă explice diversi pași propuși aici. Dar oricum, toți acești pași, în afară de interfața de căutare unică, necesită niște schimbări de natură juridică și aceste schimbări nu pot fi făcute fără o examinare uh, democratică din partea acestui Parlament. Nu vreau să mă lungesc, mai am un singur comentariu și apoi o să vă răspund oricum la orice alte întrebări. Statele membre. Aveți perfectă dreptate. Acest lucru funcționează dacă ținem presiunea asupra statelor membre pentru ca acestea să vină cu date de calitate și să împărtășească aceste date. Și pentru asta mă bucur că am venit cu propuneri pentru consolidarea SIS. Pentru prima oară, în ceea ce privește SIS, statele membre sunt obligate să împărtășească informații legate de terorism. Dacă vă uitați pe aceste propuneri, sper să le sprijiniți. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, și mulțumim membrilor pentru contribuțiile lor inteligente. Aș vrea de asemenea să menționez un lucru menționat de Silviu și de alții, referitor la examinarea până în iunie, când își încheie grupul de experți activitatea. Cam așa stau lucrurile în politică. O să păstrăm legătura, domnule comisar, pentru că este foarte clar că problema interoperabilității nu doar că este de interes, dar are și un impact asupra drepturilor fundamentale. Deci, din toate aceste motive, ar trebui să păstrăm legătura până în mai sau iunie când veți reveni și ne veți spune care este situația la nivelul grupului, la nivel înalt. Apoi, în ceea ce privește statele membre, Evident, vrem interoperabilitate, dar vor fi mari implicații cu privire la modul în care se abordează aceste chestiuni. Vom discuta între coordonatori pentru a vedea cum explicăm interoperabilitatea și, așa cum ne-ați spus și dumneavoastră astăzi, membrii noștri înțeleg implicațiile interoperabilității. Vom discuta acest lucru între coordonator și vom continua discuțiile până în mai sau iunie. Mulțumim! domnule comisar, pentru prezentare și vedeți că interese există. Mulțumim încă o dată. Mulțumim foarte mult. colleagues, we're running a, <clears throat> a little bit... Suntem un pic în întârziere, dragi colegi. Așa că prezint următorul punct. Până ni se alătură domnul Robin Wainwright. So, point four, colleagues. Point deci suntem la punctul 4. Avem o prezentare propunere făcută de directorul Europol privind încălcarea datelor la Europol în ceea ce privește dosarele de investigare în, în domeniul terorismului. On the Europol data breach. După dezbaterea pe care am avut-o deja în plenară, noi am considerat că este nevoie de o invitație adresată directorului Europol care să apară în fața Comisiei Libe și să ne explice în detaliu ceea ce s-a întâmplat. Evident, foarte mulți colegi sunt interesați și de subiectele conexe și de toate informațiile legate de acest tip precum și de toate incidentele care au implicat Europol și alte agenții. Noi vrem să auzim părerea domnului Wainwright și după aceea să avem o discuție cât se poate deschisă. Ne bucurăm că a acceptat invitația noastră. Rob, mulțumesc că ai venit. Ne face mare plăcere să te primim aici. Thank you very much for the invitation. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. O să încep prin a vă felicita pe dumneavoastră și pe președinte pentru realegere și la fel și pe vicepreședinții acestei comisii. Mă bucur să fiu astăzi aici pentru a vă oferi informații suplimentare pe acest subiect. O serie de informații v-au fost deja oferite în plenară de comisie și Consiliu. Bun, deci, despre ce este vorba cu scurgerile aceste de date, este un episod jenant pentru Europol, pe care însă îl abordăm cu mare seriozitate după analize detaliate, încercăm să punem lucrurile în context, având în vedere impactul relativ uh, redus al daunelor. Da, o să vă explic despre ce este vorba și ce facem în acest sens. Nu este vorba despre o uh, încălcare a regulilor. Sistemele noastre ITC nu au fost uh, sparte de hackeri. Este un aspect important pentru noi având în vedere cât de relevantă este integritatea sistemelor noastre TIC. Este vorba despre o greșeală umană și despre o conduită greșită la nivel individual cu încălcarea normelor Europol. Un fost membru de personal care între timp, cu un an în urmă, ne-a părăsit, un ofițer de poliție cu experiență din unul dintre statele membre a încărcat datele noastre pe un dispozitiv de stocare privat în timp ce lucra în continuare în Europol și cunoștea regulile de securitate. Între timp, doamna respectivă a recunoscut. Datele respective au fost exploatate în 2009 și mai târziu au fost încărcate de respectiva persoană pe un dispozitiv de stocare neprotejat în 2014. Jurnaliștii din țările de jos au obținut uh, acces neautorizat în acest sistem, la aceste date, în septembrie 2016, ca parte a unui film documentar referitor la securitatea unor dispozitive de stocare. O altă parte terță a avut acces la aceste informații, am reușit să identificăm. La momentul respectiv, însă, datele nu au mai fost folosite și nici nu au fost distribuite mai departe de persoana respectivă. Nu avem informații uh, cu privire la posibila uh, folosire um, intenționată a datelor respective. A fost degrab, mai degrabă neatenție uh, pentru a, din partea persoanei respective, pentru a susține o activitate în care era implicată. La data la care am fost informați, la finele lui septembrie 2016, am respectat cadrul de securitate și confidențialitate care se aplică în Europol în cazul uh, încălcării normelor de securitate sub șeful uh, Europolului care se ocupă de uh, Uh, confidențialitate, directorul ajung Europol, și împreună cu autoritățile naționale din statel, statul membru în cauză, stat de care aparținea persoana respectivă și în care s-a în, și întors, am început o investigație judiciară oficială, investigație ce este încă în derulare. În esență sunt vizate 21 de seturi de informații care conțin detalii referitoare la persoane suspectate de natură penală, mijloace de comunicare, în total cu legătură cu, care au legătură cu 54 de anchete. În perioada 2003-2006 au fost colectate datele respective, cu o excepție care are legătură cu o investigație din 2007. Prin urmare, vorbim despre date de peste 10 ani, uh, sunt considerate a fi date istorice și investigațiile au legătură cu șapte state membre. Toate aceste lucruri au fost notificate de către Europol, statelor respective, și am elaborat și un raport secret care a fost prezentat Comisiei de Securitate Europol în conformitate cu cadrul de securitate. Ofițerul responsabil cu protecția datelor de la Europol a fost de asemenea notificat pe baza răspunsurilor obținute din partea statelor membre care au avut direct de suferit, se pare că nu există investigații actuale în statele membre respective care să fie avut de suferit de pe urma acestei situații. Însă, e adevărat că e foarte important să păstrăm un nivel ridicat de încredere, mai ales în ceea ce privește securitatea schimbului de informații dacă vrem să avem relații bune cu aceste state. Și ne-am bucurat să vedem că nu există nicio consecință la nivelul investigațiilor înderulate. Ne bucurăm de asemenea să aflăm din partea acestor state membre că sunt mulțumite de modul în care am gestionat situația și de rapiditatea cu care am acționat și am constatat că, între timp, nu s-au făcut schimbări semnificative la nivelul um, tipului și volumului de informații pe care le primim din partea statelor membre. Deci cooperarea dintre Europol și statelor membre deocamdată n-a avut de suferit. În ceea ce privește angajamentele Europolului pe baza cont regulamentelor în vigoare, nu există obligații pe baza cărora să raportăm această încălcare a securității uh, către nicio instituție europeană sau alte foruri. Normele de securitate spun că un incident care include um, scurgerea de date să, uh, trebuie să se concretizeze în notificarea serviciilor noastre de investigare și trebuie să raportăm și Comitetului de Securitate Europol și statelor membre care sunt reprezentate în comisia respectivă. După cum știți însă, pe 30 noiembrie 2016, cazul respectiv a apărut în mass media, într-un program TV care a fost transmis în țările de jos și ca urmare a publicizării situației respective, lucru pe care nu l-am putut controla și datorită uh, dorinței noastre de transparență am furnizat detalii um, factorilor externi. Comisia de Securitate Europol a fost importantă, Consiliul de Conducere Europol, am informat membrii Comisiei Europene, inclusiv comisarii relevanți și cabinetele lor, DG Home, Ofițerul de Protecție a Datelor, Consiliul Mixt de Supraveghere, Secretariatul Consiliului și, de asemenea, și președintele Comisiei Libe, printr-o scrisoare pe care am scris-o personal. Și, de asemenea, pe 8 decembrie anul trecut, personal L-am notificat pe viitorul uh, ofițer responsabil cu supravegherea protecției datelor, cel european, într-o întâlnire bilaterală cu domnul Buturelli, după care i-am și trimis o scrisoare în acest sens. Am hotărât să informăm factorii externi când această cauză uh, a apărut în mass media, astfel încât uh, toți cei implicați să poată fi liniștiți că lucrurile sunt sub control. Decizia am luat-o având în vedere prioritatea pe care o acordăm transparenței relațiile cu factorii interesați. Sigur, trebuie să respectăm normele de transparență și confidențialitate și nu putem da informații referitoare la o investigație de genul acesta, inclusiv informații Uh, secrete care nu pot fi dezvăluite publicului. Întrebarea era dacă datele respective au fost încărcate pe site-ul respectiv cu rea intenție, dacă nu s-a comis o infracțiune. Din câte știm, nu așa stau lucrurile, dar, cum am spus, investigația este în curs de derulare. Și din acest motiv și pentru a respecta securitatea și cadrul juridic în baza căruia acționăm, am fost forțați totuși să facem public cazul respectiv, n-a fost alegerea noastră. Și de aceea, când am apărut în fața unei comisii parlamentare mixte între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, pe 28 uh, noiembrie anul trecut, am ales să nu fac public această informație. A fost o reuniune publică și nu am, avea momentul potrivit în care să vorbesc despre asta. Avem un nou mecanism, un mecanism mai bun acum, pe baza căruia să informăm Parlamentul despre situația de genul acesta și alte situații relevante pentru Parlament. Articolul 52 din regulamentul Europol prevede încheierea de aranjamente de lucru care pot fi încheiate cu Parlamentul pe baza normelor deja existente în Parlament privind gestionarea informațiilor secrete. Domnul Diaz de Mera, printre alții, a dorit să includem acest lucru în regulament și, într-adevăr, și Europolul a insistat să facem acest lucru, având în vedere practicile cu succes din statele membre. Agențiile de securitate trebuie să poată să informa, nu în formă publică, membrii Comisiei Parlamentare pe subiecte relevante. Pe viitor, în ceea ce privește regulamentul Europol, astfel de cazuri de compromitere a datelor cu caracter personal, uh, Europolul va informa pe baza articolului 24 din EDPS și se vor putea face verificări odată ce informarea respectivă a fost făcută. Aici vorbim despre un caz de neglijență și eroare umană și din acest motiv nici acum nu vă pot garanta că acest lucru nu se va mai repeta. Sigur, facem tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că riscurile ca o astfel de situație să mai produc o dată sunt cât mai scăzute și mă bucur să vă spun că acesta este primul caz identificat în acest sens de la crearea Europol 99 și sunt sigur că sistemele Europolului sunt sigure, că sistemele um, TIC nu au fost parte până în momentul de față și că respectăm cele mai înalte standarde de securitate. Sistemele sunt revizuite în mod constant de Comisia de Securitate Europol, la care participă statele membre, și sistemele de funcționare se bazează pe un sistem solid de acreditare care respectă standardele și normele europene. În, cadrul, în acel cadru există un proces complex referitor la uh, protejarea informațiilor cu caracter comercial, deci sistemul este mai robust în urma acestui incident care s-a produs cu peste șapte ani în urmă. În plus, s-a implementat un control suplimentar imediat după incident. Am cerut să se aducă îmbunătățiri și există un nou pas suplimentar de autorizare în toate cazurile de transfer de date în afara mediului operațional. Suntem într-o astfel de situație, o situație de eroare umană pe care o regredăm la Europol pentru că are un impact negativ asupra reputației agenției noastre, dar eu cred că am gestionat lucrurile cu rapiditate, mai ales având în vedere că ne-am preocupat să ne asigurăm că nicio anchetă, nicio investigație în curs n-are de suferit. Și mă bucur să vă spun astăzi, din dorința noastră de a păstra o relație deschisă și excelentă cu Parlamentul European cu privire la toate aceste lucruri. Sper că v-am oferit uh, cât mai multe detalii și, sigur, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, o să vă citesc lista vorbitorilor, pentru că sunt câțiva și nu avem mult timp și vreau să ne asigurăm că directorul Europol are timp. Deci iată care sunt numele și închidem lista. Lopez Aguilar, Mr. Diaz de Mera, Mrs. Cinici, Mrs. Indevelt, Mr. Coelho and Mrs. Gomez. If there is no one else, I can close the list. Dacă nu mai este nimeni, închidem lista aici. Vă rog. Dacă vă puteți respecta două minute fiecare, ar fi minunat. Începem cu doamna Mețola. Chiar mai scurt, mulțumim domnule Wainwright pentru prezență și vreau să subliniez încă o dată că Europolul se bucură de sprijinul nostru. Însă, am și eu um, întrebări cu privire la acest incident. Au fost discuții cu privire la momentul la care Parlamentul a fost informat și sper că um, ați reținut acest lucru și că e important să ne transmiteți informațiile la timp. Ați menționat o serie de măsuri care au fost luate. Poate puteți intra în detalii cu privire la ce poate fi făcut din punct de vedere practic pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai întâmplă și că nu se depășește cadrul legislativ pe care l-ați menționat și de care se ocupă colegul Diaz de Mera. Ne puteți spune dacă sunt resurse suplimentare alocate pentru a vă asigura că acest lucru nu se mai întâmplă? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lopez Achilar, acum. Wainwright. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Wainwright, pentru prezența dumneavoastră aici. și pentru că ne-ați explicat acest uh, incident uh, regretabil și destul de rușinos din istoria Europol. Cred că datoria noastră principală este sigur să ne exprimăm îngrijorările, dar cred că sunteți conștient de faptul că într-o plenară recentă la Strasburg am discutat această situație și s-a spus că suntem îngrijorați de incertitudine referitoare la momentul raportării acestei situații președintului Comisiei Libe și Parlamentul European. Ne interesează când s-a cunoscut această situație, în primul rând, și sigur că acum vrem să știm care a fost uh, secvența cronologică a informațiilor pe care le-ați primit dumneavoastră, ce s-a făcut cu aceste informații, au fost utilizate? Uh, Uh, ele, aceste informații care au fost uh, luate de la Europol? Există vreo dovadă cu privire la um, cei care au profitat de pe urma acestor uh, utilizări acestor informații și ați ajuns la concluzia că anumite state membre au sisteme de informații mai vulnerabile decât altele în ceea ce privește mod, modul în care uh, se poate ajunge la astfel de situații în care informațiile acestea sunt furate de la Europol uh, atât de ușor. Um, deci există țări care au o securitate a sistemelor informatice mai vulnerabile decât altele? Mulțumesc, domnul Diaz de Mera. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și domnului director al Europolului. După cum știți, controlul la nivel politic pe acest subiect s-a desfășurat în plenara din 14 decembrie. Astăzi, iată, avem acum ocazia să avem un dialog, dialog informativ cu dumneavoastră. Nimeni nu cred că eh, se îndoiește de faptul că eu am încredere în Eulopor. Am spus asta în plenară și o repet aici. Europolul este un instrument absolut esențial pentru securitatea europenilor. Și de aceea uh, vreau să fiu absolut clar și deschis susțin Europolul. Și de asemenea cred, fără rezerve, în explicațiile pe care le-am primit din partea domnului director. Și cred că modul în care a fost gestionată situația a fost modul cel mai potrivit. Cred de asemenea că suntem în prezența unui caz izolat și că vorbim despre o funcționară Europol care a făcut acest lucru în 2009 și impactul s-a produs asupra unor altor um, situații din 2009-2013. Dar nu cred că prestigiul Europolului ar trebui să aibă de suferit și nici nu cred că trebuie să piardă statele membre încrederea pe care o au în Europol. Există informații privind sprijinul pe care l-ați primit, domnule director, uh, în ultimul consiliu, ultima reuniune a Consiliului de Administrație pentru faptul că ați gestionat așa de bine situația. Și, dat fiind că deputații au totuși preocupări, vreau să vă repet niște întrebări care deja v-au fost uh, transmise, printre care și întrebări de ale mele și care ne preocupă în continuare. Au fost luate măsurile necesare pentru ca o astfel de situație să nu se mai producă? cum trebuie să-și orienteze Europolul politica de securitate astfel încât să ne asigurăm că nu se mai produce vreo încălcare a încrederii de care vă bucurați din partea statelor membre. Aș vrea să informez pe colegi că prin propriile mijloace am aflat că a crescut deja nivelul de uh, acreditare de securitate în rețea și că toate Uh, porturile USB au fost blocate, nu mai pot fi folosite acum în rețea. Și după cum știți, din 1 mai anul acesta va intra în vigoare regulamentul Europol, regulament care include un instrument absolut esențial pentru a garanta controlul parlamentar asupra Europolului, la care pot participa și parlamentele naționale. În această situație, doresc să subliniez o situație care ne preocupa în trecut și continuă să ne preocupe și acum, și anume faptul că nu a avut de suferit, nu există niciun risc pentru nicio anchetă în curs. Domnule președinte, domnule director, această discuție este o discuție necesară. Este necesară și la nivel politic și ca informații, pentru că este o discuție ce se justifică în totalitate. Însă, Trebuie să avem grijă să păstrăm proporțiile și echilibrul în această discuție. La ce servește ea? Pentru a consolida uh, protocolele de securitate ale agenției dumneavoastră. Agenție care încă o dată îi ofer totala mea încredere. Cam atât și multe mulțumiri. Thank you. Uh, Mrs. Cinici, please. Mulțumesc, doamna Cinici. Grazie, președinte. Bună seara. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule Wainwright. Mulțumesc pentru prezența astăzi aici. Încă o dată ne-ați clarificat situația, episodul acesta pe care dumneavoastră l-ați definit ca un episod izolat. Dar vrem să ne asigurăm că acest lucru nu uh, Uh, subminează încrederea statelor în Europol și în activitatea dumneavoastră și intervenția mea este similară cu cea a antevorbitorilor mei. Într-adevăr, a fost un episod izolat, dar ne-ați spus că este vorba de o greșeală umană izolată, că n-au fost uh, uh, sparte sistemele informatice Europol și că nu au avut de suferit date care au le a face cu anchetele în derulare și că, în ciuda faptului că un astfel de lucru s-a produs, nu există niciun motiv pentru a pierde încrederea în Europol. Eu vin din Italia, și în ceea ce privește schimbul de informații, noi am, um, ne-am implicat foarte mult pentru a combate criminalitatea organizată. Astăzi există o serie de provocări foarte grave cu care ne confruntăm, terorism și alte forme de criminalitate, de aceea este important să există încredere în activitatea desfășurată de Europol. Și de aceea am și o o solicitare. Vă rog să intensificați nivelul de monitorizare și control și, așa ca și colegii care au vorbit înaintea mea, aș vrea să știu dacă există inițiative în acest sens, care sunt, ce urmează să se adoptați pentru a garanta o mai mare securitate statelor, astfel încât acestea să aibă în continuare încredere în dumneavoastră și acest lucru să vă permită să funcționați ca agenție în continuare. Mulțumesc, doamna Infert, acum. Um, thank you, Chair, and thank you to... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Wainwright pentru prezența. Cred că este un subiect foarte grav și cuvântul cheie a fost menționat de mai mulți colegi. Acesta este încrederea. Cred că toată lumea îmi cunoaște poziția. Eu susțin întru totul Europolul și personal mi-aș dori ca Europolul să devină uh, o agenție de poliție federală cu puteri de pline. Problema este că dacă vrem să apărăm Europolul și să cerem conferirea de puteri suplimentare acestuia, atunci e nevoie de încredere și nu e vorba de faptul că eu trebuie să, am, trebuie să am încredere în dumneavoastră, pentru că eu am încredere în dumneavoastră. E vorba despre încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană și în instituțiile acesteia. Și foarte sincer, mi se pare că nu luați lucrurile în serios uh, aici. A spus, da, n-a fost nicio intenție rea, a fost vorba doar de negligență. Da, știți, uh, drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Uh, a fost mai mult decât o muncă neglijentă. Nu e vorba doar de acest caz, ci vorba de faptul că acesta expune o slăbiciune fundamentală în sistem, în protocoale. Și dacă ne spuneți, că nu suntem obligați să informăm Parlamentul European, atunci cum pot eu să fiu sigură că dacă se mai întâmplă vreo astfel de situație, că vom fi informați? Pentru că acest lucru este esențial, cred, pentru ca Parlamentul European să poată să susțină în continuare Europolul. Deci trebuie să știm că atunci când se întâmplă ceva, vom ști acest lucru. Dacă nu, nu putem să ne exercităm uh, rolul de uh, control parlamentar. Și dacă ne spuneți că nu sunteți obligați să raportați Parlamentului European acest incident, dacă ne uităm la directiva privind protecția datelor, care va intra în vigoare anul viitor, bun, nu se aplică la acest caz anume, dar spiritul acestei legislații prevede chiar și în situații extreme, sancțiuni penale pentru încălcări grave. Și nu sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că nu este o încălcare, pentru că uh, sistemele informatice nu au fost uh, fraudate, nu, e o încălcare a securității datelor, indiferent cum privim situația. Deci, este o situație foarte gravă și cred că ar trebui nu doar să ne asigurați că toate chestiunile legate de protocol și de procedură au fost rezolvate, ci și că, pe viitor, dacă apar probleme, nu doar încălcări ale securității datelor, protecției datelor, că suntem informați, vom fi informați. Există toate procedurile mm, prin care să ne oferiți aceste informații. Nu e vorba de a împărtăși cu noi uh, informații operaționale, uh, confidențiale. E vorba de funcționarea Europol. Încă o dată, eu vă susțin cu mare fermitate și vreau să văd consolidat uh, rolul Europol pe viitor, dar e nevoie de garanții mai solide decât să ne spuneți că, a, ah, bun, s-a rezolvat, totul nu se va mai întâmpla. Nu, trebuie să găsim modalități pentru a ne asigura că vom fi informați atunci când mai apar probleme în funcționarea sistemului Europol pe viitor, astfel încât să putem să reacționăm la timp. Mulțumesc, Sofie. Acum, Carlos. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului Wainwright pentru că a venit și ne-a oferit aceste informații. Și acum, așa cum au spus uh, și alți colegi, vreau să încep prin a recunoaște importanța Europol în lupta împotriva terorismului și a criminalității uh, grave. Și vreau să fac două comentarii și să adresez o întrebare. Comentariile întâi. E clar că e regretabilă această încălcare a privind securitatea datelor, pentru că ea subminează încrederea reciprocă dintre Europol și alte părți interesate, mai ales statele membre. Deci e un incident care ar trebui să fie evitat pe viitor. În al doilea rând, cred că a existat uh, o lipsă de încredere și între Europol și Parlamentul European, pentru că nu am fost uh, informați în mod adecvat la momentul respectiv. Și înțeleg explicațiile dumneavoastră că nu trebuie să abordați această chestiune într-o întâlnire publică, dar există uh, alte formule prevăzute de regulamentul intern al Parlamentului European, uh, inclusiv cel privind uh, informațiile clasificate, care ar putea să fie utilizate, astfel încât Parlamentul să fie informat, uh, ar fi putut fi utilizate și să ne informați deci la timp. Întrebarea mea se referă la ceea ce a spus și doamna Metzola. Nu știu cum anume ați putut identifica uh, persoana care a stat la baza acestei încălcări. Nu știu care a fost uh, modul de operare dumneavoastră știți și pentru mine e suficient, dar această cunoaștere a modului de operare, deci cunoscând acum situația, vreau să știu dacă veți lua și veți întreprinde și alte uh, acțiuni pentru a preveni astfel de situații pe viitor. Sunt de acord cu dumneavoastră că e imposibil să ne asigurați că e absolut imposibil să mai apară astfel de cazuri pe viitor, dar cred că se poate reduce probabilitatea unor uh, astfel de evenimente dacă se iau toate deciziile. Dacă ați luat deja toate deciziile pentru a preveni acest lucru sau dacă mai sunt și alte decizii. De exemplu, domnul Diaz de Mera s-a referit la anumite decizii referitoare la um, sticurile USB și așa mai departe. Puteți să ne dați mai multe detalii, așa cum a întrebat și doamna Mețola, cu privire la măsurile pe care le-ați luat sau planificați să le luați pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, Carlos! Și în cele din urmă, Ana Gomez. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Wainwright, pentru explicațiile furnizate. Într-adevăr, a fost uh, un incident uh, nefericit, cu atât mai nefericit, cu cât uh, uh, am aflat de el tocmai la două zile după ce uh, ne întâlnisem cu dumneavoastră și ne-ați explicat de ce nu ne-ați uh, oferit informațiile. Dar uh, mă alătur colegului nostru Diaz de Mera, spunând că noul regulament va garanta niște canale de comunicare între Europol și Parlament, prin care dumneavoastră să puteți să ne notificați atunci când uh, mai există astfel de potențiale incidente, astfel încât să fim la curent, chiar dacă e vorba de informații secrete. Și eu aș dori să aflu mai multe detalii, așa cum au cerut și colegii, referitoare la mijloacele pe care le-ați utilizat pentru a aborda această problemă de natură procedurală și altele. Mă bucur, așa cum ați spus, că nu au fost compromise niciuna dintre anchete, însă, din nou, și eu am încredere de plină în Europol și doresc ca Europol să devină mai puternic, dar cred că nu ar trebui să neglijăm ceea ce se întâmplă în o grada statelor membre. Și mă tem că unele dintre statele membre nu sunt la înălțimea așteptărilor eh, în ceea ce privește asigurarea procedurilor de securitate pe care le aplicați dumneavoastră în cadrul Europol. Întrebarea mea este ce puteți face sau ce faceți eh, deja sau ce poate să facă Comisia eventual pentru a asigura că și statele membre au același nivel de securitate care este necesar uh, în combaterea terorismului și a criminalității organizate, în ceea ce privește siguranța comunicațiilor și standardele înalte de procedură. Mulțumesc, Ana. După ce domnul director uh, vorbește despre chestiunile legate de informarea Parlamentului, vreau să spun și eu câteva cuvinte. Rob, dacă dorești să începi, ai cuvântul. Mulțumesc. O să încerc să răspund la întrebări în mod logic. Domnul Coelho s-a referat la modul de operare și mai mulți din dumneavoastră ați cerut detalii suplimentare. A fost vorba de un ofițer care acum șapte ani a folosit un uh, stick USB personal pentru a descărca date, le-a dus acasă, le-a uploadat pe un calculator privat, din nou, cum spuneam, pentru că dorea să termine un proiect de muncă acasă. Deci, neglijență, dar așa cum spune doamna Infeld, într-adevăr este mai mult decât atât. E vorba de o călcare gravă și de aceea face obiectul unei anchete judiciare care este în curs și a unei investigații de către agenția la care lucrează acum persoana respectivă. Deci uh, situația este luată în serios. Am uh, încheiat uh, acest element. De fapt, am făcut-o în 2011-2012, deci din, acest moment, din acel moment nu mai este posibil să folosești mijloacele private, cum ar fi sticurile USB. Sigur că pentru a putea funcționa trebuie să transferăm date în exterior către diverse sisteme, dar nu mai este posibil să se facă lucrurile în acest uh, mod. Și de atunci am introdus o verificare suplimentară după ce am aflat de acest incident, așa cum v-am spus și mai devreme, astfel încât acum managerul persoanei respective trebuie să autorizeze personal orice transfer de date um, pe o adresă înregistrată. Deci va fi mult mai uh, dificil să aibă loc un act uh, intenționat sau neintenționat. Uh, mult mai dificil, nu pot să vă spun că e imposibil, pentru că, vă spun din nou, e vorba de comportament uman pe care, așa, care, așa cum știe orice um, organizație, uh, este uh, veriga cea mai slabă în sistemul de securitate. Și experiența statelor membre tocmai se bazează pe această întrebare. Cum putem să ne asigurăm că toți angajații aplic, aplică toate cerințele de securitate? Și multe state membre au uh, împărtășit că au avut astfel de probleme în ultimii ani. Revenind la întrebările adresate de doamna Metzola și doamna Cinici, cu privire la alte măsuri pe care le-am luat pentru a îmbunătăți capabilitățile, uh, Ă, conștientizarea este foarte importantă, trebuie să ă, formăm continuu și să ne informăm continuu personalul existent și cel pe care îl angajăm cu privire la ă, cerințe și la politicile noastre. Unul dintre riscurile modelului de personal al Europol este faptul că facem schimbări de personal mai frecvent decât orice alte agenții de poliție. Uh, e o cerință ca majoritatea ofițerilor de poliție, de exemplu, să uh, rămână în serviciul Europol nu mai mult de 9 ani și de aceea, deci, se schimbă personalul. Nu avem persoane care lucrează toată cariera sau 25-30 de ani într-o, în aceeași agenție de poliție. De aceea trebuie să organizăm campanii de informare uh, de manieră ciclică și mai frecvent. În ceea ce privește resursele, ne-am îmbunătățit resursele și la nivel de număr și la nivelul sofisticării capabilității de securitate ICT. În ultimii ani am pus în aplicare o capabilitate de monitorizare de securitate uh, TIC 24 uh, de ore din 24 ceea ce uh, a îmbunătățit semnificativ capabilitatea noastră de securitate. E o resursă suplimentară pe care am introdus-o. Domnul Lopez Aguilar s-a referit și la profiturile utilizării acestor uh, date. Jurnalistul, în acest caz, uh, a acționat după ce a accesat această informație în, de manieră neautorizată, dar a acționat într-o manieră responsabilă. Ne-a dus uh, uh ne-a supus atenție acest uh, incident și nu a inclus informații cu privire la datele pe care, la care a avut acces în programul TV. Deci nu există niciun fel de publicare a datelor la care a avut acces neautorizat. Deci uh, nu a existat niciun fel de profit uh, public și în continuare negociem uh, compania pentru a returnarea datelor în, în mod satisfăcător. Și acum, în ceea ce privește problema încrederii, pentru că sunt de acord cu dumneavoastră, aceasta este în centrul problemei. V-am spus mai devreme că ne-am bucurat uh, că până acum reacțiile statelor membre nu au arătat uh, o scădere a încrederii semnificativă. Nu avem astfel de dovezi. Deci, cantitatea de informații pe care continuăm să o primim cu privire la combaterea terorismului este în creștere. Am raportat Parlamentului acest incident cât de devreme am putut. Domnule Coelho, nu mi-e clar că există anumite canale în momentul de față pentru a împărtăși informații clasificate cu Parlamentul European. Într-adevăr, regulamentul încurajează acest lucru și eu mi-aș dori să instituim aceste canale cât mai repede posibil. De fapt, mi-aș fi dorit să fie existat deja aceste canale pentru că mi-aduc aminte de un document de cercetare și o recomandare din partea Parlamentului din 2011 care cerea exact acest lucru, faptul că nu s-au instituit încă aceste canale de comunicare, e regretabil, dar nu Europol s-a uh, opus acestor canale. Eu mi-aș dori să avem mijloacele pentru a putea fi mai transparenți cu Parlamentul European într-un mod care să fie totuși consecvent cu cadrul nostru de securitate. Și voi colabora cu dumneavoastră în cel mai constructiv mod posibil pentru a institui aceste canale de comunicare cât mai repede posibil. Vă spun cu toată sinceritatea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Wainwright, pentru toate detaliile oferite. Mulțumesc colegilor pentru întrebările explicite. Aș dori și eu să spun câteva cuvinte despre uh, ceea ce, a spus, ce s-a spus referitor la informarea Parlamentului, ce a spus doamna Invel, domnul Coelho, domnul Lopez Aguilar, Ana Gomez, doamna Metzola, cu toții s-au referit la Parlament. Vreau să vă spun că Parlamentul a fost informat, doar că a existat o scurgere de informații în momentul respectiv, informația deja era de domeniul public, deci toată lumea știa că fusese o scurgere, avusese loc o scurgere. Faptul că nu avem un regulament, în acest sens sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Wainwright uh, referitor la inabilitatea de a informa pe toți membrii acestei comisii referitor la informații confidențiale, uh, Uh, odată ce vom avea noul regulament al Europol, va exista posibilitatea de a oferi informații cu privire la anchete judiciare în curs, atunci vom putea face acest lucru. Am avut apoi dezbaterea plenară și și în plenară doamna Intveld uh, a menționat uh, foarte temeinic problemele existente, dar sigur că a fost foarte greu ca vreo autoritate din Parlament, inclusiv eu, să spunem ceva, pentru că nu știam uh, nimic. Și eu, ca președintele acestei comisii, nu aș dori să am acces la informații confidențiale uh, la care alți membri ai comisiei, raportori și alți membri experimentați nu, po- nu au dreptul de acces. Și din câte înțeleg, până când vom avea în vigoare regulamentul Europol care să ofere temeiul juridic pentru informarea membrilor, nu se va putea face acest lucru. Dar o lecție din acest uh, incident este că dacă se va întâmpla din nou așa ceva, sperăm că nu va fi cazul și sunt de acord cu doamna Intveld, într-adevăr, e important și modul în care arată în domeniul public reacția instituțiilor. E clar că trebuie să existe, chiar dacă este o anchetă judiciară în curs sau o anchetă penală, ca, e important ca membrii uh, adecvați ai acestei comisii să poată fi informați conform temeiului juridic într-o manieră detaliată. Și din noiembrie și până acum, văd că acest lucru nu s-a întâmplat. Ce am făcut eu a fost să mă asigur că examinăm ce s-a întâmplat, ce ne-a spus domnul Weinreich, am avut dezbatere în plenară, dar în mod clar această informare trebuie să aibă loc uh, într-o manieră temeinică și acest lucru nu s-a întâmplat în momentul de față. Deci e o lecție de învățat pentru, pentru noi. Nu mi-e clar cum se vor îmbunătăți lucrurile, dar să discut acest lucru imediat cu coordonatorii, pentru că mi se pare că nu avem temeiul juridic potrivit și mă întreb cum vom face lucrurile. Vă dau cuvântul imediat, doamna Intveld. Deci asta este înțelegerea mea deocamdată. Așa văd eu lucrurile, că ne dorim un fel de informare confidențială din partea domnului director, dar există deocamdată obstacole în, caza, în, în calea acestui proces. Doamna intveld. Because it's not... Cred că nu e suficient să tragem o concluzie aici că e foarte dificil și că nu ar trebui să se mai întâmple niciodată. Am înțeles, am ascultat cu interes ceea ce a spus domnul Wainwright, că nu există niciun fel de canale prin care ar putea să facă schimb de informație cu noi. Cred că e o concluzie foarte gravă. Dar nu am căderea să judec. Știu că este o comisie care este folosită de AFET pentru partajarea de informații confidențiale și cred că ar trebui să primim o notă din partea dumneavoastră legată de uh, situația actuală și să mergem cu ea mai departe, să nu așteptăm să apară o altă problemă și să spunem, aolo, n-am făcut nimic. Nu, haideți să începem să lucrăm de acum, să vedem care sunt posibilitățile, care sunt cerințele și să demarăm cât mai repede să vedem cum se descurcă membrii din AFET și de ce n-ar putea acel canal să fie folosit și de noi. Uh, bun, ceea ce fac în AFET uh, s-ar putea să fie sau să nu fie bine, că așa e la AFET. Toată lumea crede că lucrurile se fac foarte temeinic în comisia aceea dar oricum a fost o uh, contribuție foarte utilă. Concluzia acestei ședințe este că toți deputații de aici care au experiență în ceea ce privește Europol vor ajunge la concluziile proprii, pentru că trebuie să evaluați prezentarea pe care a făcut-o domnul Wainwright și vă mulțumesc pentru că ați făcut uh, această declarație. Concluzia mea ca președinte al Comisiei este că voi discuta imediat cu coordonatorii o cale mai bună pentru ca dacă acest lucru se va întâmpla pe viitor, să avem uh, o ședință de informare confidențială din partea Europol, spre exemplu, pentru că, în mod clar, aici este un gol. Un gol care a existat în, în noiembrie și domnul Coelio l-a arătat cu degetul pe bună dreptate. Uh, problema aici este, de fapt, scurgerea de informații și Uh, asigurările care ne-au fost date trebuie să fie evaluate de comisia noastră. Sofie, nu vreau să avem o conversație prea lungă. Bun, nu vreau să, re- să repet dezbaterea și peste un an sau peste doi ani. Nu e vorba de scurgere de informații. Se pot întâmpla greșeli, sunt convinsă că s-au luat măsurile necesare, dar Ceea ce aș vrea eu este ca dumneavoastră, ca președinte, să ne trimiteți o notă redactată de secretariat cu situația actuală, cu căile pe care le avem la dispoziție și cu ce ne lipsește, care sunt cerințele. Trebuie să știm cum vom face față data viitoare și dacă trebuie să înființăm o nouă structură, dacă, pentru că nu sunt sigură, atunci ar trebui să o facem, ca să nu așteptăm până data viitoare. Asta ceream. That's absolutely right. Este exact asta vreau să spun și eu cu uh, coordonatorii. O să fac o notă și va fi uh, subiect prioritar pentru următoarea reuniune a coordonatorilor. Domnul Diaz de Mera. Señor președinte. Domnule președinte, o intervenție foarte scurtă, pentru că vreau să clarific lucrurile, nu să creez o și mai mare confuzie. În momentul de față, din 2009, temeiul juridic pentru existența aeroportului este decizia Consiliului. În decizia Consiliului se prevede posibilitatea ca directorul Europol sau comisarul competent să apară pentru a oferi informațiile adecvate având în vedere rolul primar care îi devin, revine Parlamentului și anume instituție bugetară. Regulamentul intră în vigoare în 1 mai 2017 și stabilește o structură pe baza articolului 55 din Tratatul de Funcționare care se numește Grup de Control Parlamentar la care participă și parlamentele naționale. În momentul de față, împreună cu Troica, cum bine știe secretariatul nostru așa de informat, asta și facem. Control parlamentar. Trebuie să luăm în considerare, sigur, tot ce spune aici, dar să clarificăm un lucru. În toate parlamentele naționale există o structură numită Comisia pentru Secrete Oficiale să nu confundăm acea comisie cu lucrurile de care discutăm noi aici. Am vrut să clarific asta. Însă, preocupările Comisiei Libe și ale Parlamentului în general se leagă de controlul parlamentar. Dar asta facem deja și asta este a treia reuniune când vorbim despre asta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Diaz de este foarte util. Într-adevăr, uh, lucrăm la controlul parlamentar, vom avea un nou regulament și dacă coordonatorii consideră că este util, a trebuit să avem o discuție împreună cu dumneavoastră ca raportor pentru Europol pentru a vedea cum se poate îmbunătăți situația. Nu vreau să încurcăm lucrurile și mai mult. Poate vă doriți să participați la reuniunea coordonatorilor în acest caz, pentru că ar fi util. Dragi colegi, ar trebui să închidem acest subiect. Vă mulțumesc pentru disciplina de care ați dat dovadă și mulțumesc încă o dată directorului Europol pentru declarația dată astăzi. So colleagues, we just proceed. We've got quite a busy... Uh... Avem o ordine de zi foarte plină astăzi, așa încât haideți să trecem mai departe la punctul 5. Up to what we discussed already, uh... Este o urmare a ceea ce am discutat uh, săptămâna trecută în privința Danemarcei. Uh, am avut o discuție detaliată pe marginea acestui subiect pe care l-ați uh, ați uh, ascultat o și vreau să-i dau cuvântul imediat uh, raportorului, domnul Diaz de Mera, pentru a ne face prezentarea sa. De asemenea, Înainte de a începe, vreau să vă spun că avem un calendar foarte strâns și vreau să spun că coordonatorii au decis săptămâna trecută să se lucreze numai în limba engleză, Ehm, astăzi, ehm, de fapt, avem ehm, un termen de depunere a amendamentelor pe 6 februarie, deci un termen foarte strâns. Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Continuăm cu Europolul. Este o dezbatere care rezultă dintr-un referendum și avem obligația în calitate de legiuitor de a rezolva această situație. După cum știți, Danemarca participă pe deplin la Europol în momentul de față, care funcționează pe baza deciziei Consiliului pe care tocmai am menționat-o și pe baza protocolului 22 din tratatul privind UE și privind funcționarea. Pe baza acestora, Danemarca nu va mai putea participa la adoptarea regulamentului Europol și nu va mai fi inclusă în obiectul de aplicare a acestui regulament, care intră în vigoare la 1 mai anul acesta, dată de la care Consiliul Europol nu mai avea această deficiență, ceea ce înseamnă că începând de la 1 mai, Danemarca nu mai face parte din Europol și nu poate participa în activitățile sale, nu mai poate consulta bazele de date și nici nu poate face schimb de date. 3 decembrie 2015 a fost data în care în Danemarca s-a făcut un referendum privind schimbarea clauzei opt-out în ceea ce privește justiția și afacerile interne în protocolul 22 în într-o clauză opt-in, flexibilă, așa cum au făcut Irlanda și Regatul Unit. Fără îndoială, rezultatul referendumului a fost unul negativ. 53,1% au votat nu și 46,9 au votat da. Astea sunt rezultatele finale. Având în vedere rezultatul negativ, au avut loc o serie de discuții neoficiale între autoritățile daneze și instituțiile europene pentru a încerca să se găsească forma cea mai strictă uh, la care Danemarca s-ar putea asocia uh, în Europolului în interes reciproc și aceste declarații au dus la o declarație comună făcută pe 15 decembrie 2016 de către președintele Consiliului European, președintele Comisiei și primul ministru danez. În această declarație comună se propune pentru a reduce efectele negative ale ieșirii Danemarcei din Europol ca Danemarca să se asocieze cu Europolul pe baza unui acord de cooperare operațională pentru a evita orice problemă. Acest acord trebuie să se încheie între Europol și Danemarca înainte de 1 mai anul acesta. Și încă o dată vreau să vă spun, ca să înțelegeți mai bine lucrurile, că aceasta este data uh, Uh, conform deciziei Consiliului. Există două proceduri legislative consecutive care trebuie făcute. În primul rând, Danemarca va fi inclusă pe lista țărilor cu care Europolul poate încheia acorduri internaționale de cooperare și, în al doilea rând, trebuie să se încheie acel acord operațional între Europol și Danemarca. Deci vorbim despre două acte legislative clare. Parlamentul European va fi consultat în ambele cazuri. Raportul acesta pe care vi-l prezint se referă la primul proces și anume modificarea deciziei 2009 bară 935 JAI pentru a include Danemarca pe lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europolul poate să încheie acorduri internaționale de cooperare. Ce recomand eu este să aprobăm această propunere, pentru că lupta împotriva criminalității grave și organizate transfrontaliere și împotriva terorismului cere Uniunii Europene să aibă o strânsă cooperare cu toate statele. O ieșire bruscă a Danemarcei din Europolului fără o perioadă tranzitorie până când devine un asociat al Europolului, ar putea da naștere la neajunsuri de ordin operațional și ar reduce capacitatea UE de a combate criminalitatea organizată și terorismul. Este important de aceea să garantăm un nivel suficient de cooperare operațională între Danemarca și Europol, inclusiv prin schimbul de personal adecvat și de date care trebuie să fie protejate. În același timp, trebuie să fie clar că acest acord de cooperare cu Danemarca trebuie să aibă un caracter tranzitoriu. Raportorul, adică eu, insistă foarte mult pe acest caracter tranzitoriu. În niciun caz, um, nu, Danemarca nu poate fi un membru cu drepturi de pline care să aibă acces la baza de date Europol sau la organele Europol. Și constat cu mulțumire că în conformitate cu declarația comună și acord, um, acordul acesta va fi condiționat de apartenența Danemarcei la spațiul Schengen. Este o condiție de bază. Și de asemenea, Danemarca va fi obligată să apline în totalitate în legislația daneză directiva privind protecția datelor din înainte de 1 mai 2017 și acordul privind aplicarea jurisdicției al tribunalului și competența inechivocă a autorității europene de supraveghere a datelor și în Danemarca. Nu vreau să vorbesc prea mult, domnule președinte, așa că o să vă spun care sunt motivele specifice în care au dus la această cerință din partea raportului. Dar dacă vreți, pot să vorbesc despre ele atunci când o să răspund colegilor la întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule Diaz Damera. Vă mulțumesc că v-ați ocupat de acest raport și ne-ați făcut o prezentare atât de rapidă. Uh, ați fost numit la ultima reuniune a coordonatorilor și le mulțumesc coordonatorilor pentru evaluarea completă a acestui punct constituțional extrem de complex și unic. Le mulțumesc tuturor pentru înțelegere. Și mulțumesc și domnule Diaz De Mera Avem și raportorii din umbră cu noi și o să-i rog, deci, să ne spună punctul lor de vedere succint pe marginea a ceea ce a spus domnul Diaz De Mera dacă merge în direcția cea bună sau nu. Doamna Genici. Mulțumesc, domnule președinte. O observație foarte scurtă, începând prin a mulțumi colegului Diaz de Mera pentru activitatea excepțională pe care o desfășoară pe dosarele legate de Europol și pentru raportul pe care ni l-a prezentat astăzi și care a situat foarte clar în context eforturile care se fac pe acest dosar. Prin urmare, mulțumim în primul rând pentru asta. Am o intervenție foarte scurtă. Este evident că decizia cetățenilor danezi trebuie respectată, însă ne pune în fața unei situații extrem de complexe, inclusiv pe plan politic. Cred că va trebui să fim foarte atenți Uh, pentru a ne asigura că Danemarca și Uniunea Europeană se regăsesc totuși în posibilitatea de a coopera în anchete importante în ceea ce privește terorismul și combaterea criminalității organizate. Sunt convinsă de asemenea că propunerile legislative pe care le discutăm trebuie să fie aprobate foarte repede. Prin urmare, așteptăm termenul pentru depunerea amendamentelor. Și acest mm, timp scurt este necesar nu doar pentru a ne asigura că Danemarca și Europolul încep negocierile pentru închirierea unui posibil acord de cooperare, dar și pentru că trebuie, prin aceste eforturi, să garantăm certitudine juridică, inclusiv în ceea ce privește viitoarele rapoarte cu părțile contractate. contractate. Prin urmare, asta va ajuta și la stabilitatea juridică uh, și la certitudinea juridică în relațiile dintre Uniunea Europeană și Danemarca. Știm foarte bine că schimbul de informații este esențial, mai ales pentru a combate criminalitatea organizată și terorismul și de aceea eu um, exprim disponibilitatea pentru a colabora și pentru a ne asigura că uh, Uh, dosarul poate fi finalizat cât mai repede posibil și că se ajunge la o definiție uh, pozitivă și constructivă cu respectarea tuturor normelor din tratatul privind funcționarea Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Peterson, raportor din umbra ALDE. Ce? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Demera care, în calitate de raportor, a colaborat în mod constructiv și neobosit pe marginea acestui dosar, lucru pe care îl apreciez foarte mult. Vreau să-mi exprim recunoștința pentru cooperarea și pentru abordarea constructivă pe care au avut-o colegii din această comisie, având în vedere calendarul foarte strict pe care îl avem. Sunt perfect de acord cu observațiile făcute de domnul raportor, uh, și anume că aceste aspecte au o natură tranzitorie și regret foarte mult uh, rezultatul acestui referendum menționat și de alți colegi. Vreau doar să spun foarte pe scurt, mulțumesc pentru această abordare constructivă și sper și eu ca situația să fie tranzitorie și temporară. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sargentini, în numele verzilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Telicabras nu poate să fie astăzi aici. Și eu am două întrebări care nu sunt neapărat adresate raportorului Diaz de Mera, ci comisiei. O să încerc să văd dacă există răspunsuri. Ceea ce am vrea noi să înțelegem este după referendumul din Danemarca, președintele Comisiei l-a informat pe primul ministru danez că ar fi posibil să continue uh, lucrurile așa cum sunt în acest moment, dar că ar exista o posibilitate de uh, cooperare limitată. Aș vrea să înțeleg ce înseamnă această cooperare limitată. Apoi, Pe 8 decembrie anul trecut, Comisia Europeană a oferit Danemarcei acces parțial continuu la baza de date Europol și iarăși o să ghiciți întrebarea ce înseamnă acest acces parțial la baza de date Europol în formă continuată și Danemarca va oferi Europol date și dacă da, ce fel de date? Aș vrea să înțeleg dacă există o diferență acum între uh, ce s-a întâmplat după referendum și momentul actual și ce fel, despre ce fel de date vorbim, dacă s-a făcut o schimbare între tipul de date uh, schimbate între Europol și uh, Danemarca. Mulțumesc! Mulțumesc, Judith. Dacă nu mai există alte deputați care doresc să intervină, Brigita. Ce cer scuze, domnule președinte, foarte succint. Aș vrea să revin la ceea ce am spus la ultima noastră reuniune libe, menționată și doamna Cinici. Noi jucăm un joc nebunesc aici. Danemarca a avut un referendum prin care a spus că nu mai vrea cooperarea cu Europol și noi vorbim despre organizarea cooperării cu Europol. Deci mie mi se pare esențial, într-adevăr, ca această cooperare să continue, dar vreau să subliniez încă o dată, dacă partidele politice și guvernele sunt atât de convinse că este atât de important să continuăm, încă o dată, de ce mama naibii uh, supunem această întrebare referendumului? E ridicol, pentru că în această măsură nu luăm în serios rezultatul referendumului. Referendumul a spus nu. Sper, deci, să putem să învățăm aceste lecții pe viitor și acesta fiind spuse, mă bucură raportul domnului Diaz de Mera mai ales, și aș vrea în special să subliniez faptul că în raport a spus că ar trebui să existe o măsură tranzitorie și această măsură nu ar trebui să dureze la infinit. Cred că e foarte important și ar trebui să ne gândim și la perioada maximă înainte de a vedea dacă putem continua în același stil. Și ideal ar fi să verificăm și o modalitate prin care Danemarca să redevină membru plin al uh, Europol. Mulțumesc, Brigitte, a fost un elefant în cameră, dar tu l-ai luat de mână sau ai luat-o de mână și ai adus-o aici, i-ai, da, i-ai oferit și un ceai. Mulțumesc foarte mult. Bun. Acum că elefantul s-a așezat, e foarte bine, dar îți mulțumesc că l-ai felicitat pe domnul Diaz de Mera pentru că el a avut o sarcină foarte dificilă de a desluși ce se întâmplă. Cred că știm cu toții că Parlamentul se află într-o poziție dificilă și cred că domnul Peterson din Danemarca a recunoscut că este o situație dificilă și el a spus foarte clar acest lucru și domnul Diaz de Mera face aranjamentele așa cum am fost de acord la reuniunea coordonatorilor. Ar trebui să spun că grupurile politice vor primi și consilierea din partea serviciului juridic, așa cum uh, au convenit coordonatorii. Și ar trebui să nu ne ascundem după deget că folosim aranjamentele pre-Lisabona. Îi mulțumesc domnului Diaz de Mera și raportorilor din umbră, precum și tuturor deputaților care au fost implicați pentru a se asigura că această problemă va fi rezolvată în calendarul alocat. Înainte de a vă spune care sunt uh, termenele limită, vreau să-l întreb pe domnul Diaz de Mera dacă vrea să mai spună ceva. Dar îmi pare rău, astăzi n-a venit nimeni din partea comisiei, ceea ce nu e un lucru bun. Așa încât, doamne Sargentini, o să-i răspund că o să rog comisia să ne transmită în scris explicit răspunsurile la aceste întrebări. Dacă ne ascultă cineva de la comisie și a note. Dacă se poate face acest lucru, pentru că nu e nimeni aici să ne răspundă din diverse motive. Și îi dau din nou cuvântul domnului Diaz de Mera. Bueno, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus în intervenția mea anterioară, o să vă ofer niște date astfel încât raportorii din umbră să-și aibă poziția consolidată. În 2014-2015, Danevarca a fost țara care a căutat cele mai, a făcut cele mai multe căutări în SIE. 91.400 au fost făcute în 2015 vorbim despre 250 de căutări pe zi, practic, în medie. 13.500 de mesaje operaționale au fost uh, transmise prin Siena în 2015 și 15.000 în 2016 și a început 394 de cazuri în 15 și 327 în 2016. E important să știți că este membru al 24 de puncte focale în Europol și participă la 8 din cele 13 planuri de, operațiune, operațion, planuri de acțiune operaționale din ciclul politic european pentru a combate delicvența gravă și terorismul. Aș vrea să mulțumesc doamnei Cinici pentru poziția sa pozitivă pe acest subiect și sunt de acord cu faptul că uh, rapoartele noastre trebuie să genereze certitudine juridică în această perioadă pe care haideți să o numim de tranziție. Vă mulțumesc pentru deschidere. Domnul Morten Peterson, ALDE, mulțumesc pentru sprijin, pentru înțelegere și pentru faptul că ați avut curajul de a vă prezenta poziția în cadrul referendumului. Apreciez foarte mult să se ia notă de caracterul tranzitoriu al situației. Știți la ce mă refer când spun situație tranzitorie. Colega noastră, care nu mai este acum în sală, a spus foarte clar unde înainte era alb, acum se poate spune negru, dacă asta răspunde dorințelor statului. Doamna Sargentini Apor, care este îndreptățită să vorbesc în numele domnului Ricardas. Întrebările pe care le puneți sunt întemeiate și am răspunsuri cu adevărat. Vă spun cu modestie asta. Am răspunsurile, dar prefer să le primiți din partea comisiei, cei care au venit cu propunerea legislativă. așa cum a cerut și domnul președinte. Și cele spuse de Brigit, chiar dacă nu mai este în sală, apreciez foarte mult sprijinul său în calitate de coordonator și am și eu o întrebare similară. De ce să faci un referendum dacă pornești fără să știi care e rezultatul? Nu eu trebuie să fiu cel care vorbesc despre acest referendum, domnule președinte, nu-i așa? Bun, am spus ce era de spus. Dar e o lecție pe care trebuie să o învățăm. În orice caz, apreciez foarte mult abordarea pozitivă a tuturor raportorilor din umbră. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Ar fi bine să nu puneți astfel de întrebări. Nu e interesant? Domnul Diaz de Mera întotdeauna un profesionist uh, excelent, ne face prezentări tehnice, o să menționez și termenele limite imediat, dar știm amândoi cât de important este accesul Danemarcei, s-a discutat și în ultimul Consiliu JAI și ne arată și ce li se spune în cadrul acestor referendumuri oamenilor. E interesant să vezi cum uh, o țară poate beneficia de pe urma unei situații după care lucrurile se schimbă. Vă rog, domnule Diazemera. Da, voiam să completez intervenția mea anterioară și de aceea am trei anunțuri de făcut cu privire la agenda prevăzută. În primul rând, termenul pentru amendamente în engleză este luna viitoare, 6 februarie, la orele 16. Apoi, votul în libe va avea loc joi. Și al treilea anunț, votul în plenară, dacă mă bucur de sprijinul dumneavoastră, va putea fi în plenara din februarie 2, 13 februarie, săptămâna 13 februarie, sau poate că mi-e și mai bine dacă l-am face în plenara 1 din martie. Atât. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. 6 februarie pentru amendamente libe și 9 februarie și plenara februarie 2. Mulțumesc tuturor celor care lucrează pe acest dosar și pentru cei și celor care au ajutat. Bun, dragi colegi, trecem la punctul 6 acum. Cu oarecare întârziere, un raport Amnesty International privind hotspoturile din Italia. Este o prezentare făcută de Matteo De Bellis, Amnesty International, cercetător. Bine ați venit! Dragi colegi, pe 14 noiembrie, coordonatorii LIBE au hotărât să invite Amnesty pentru a face pre- prezentarea acestei activități de cercetare ca să avem o imagine de ansamblu clară. S-a hotărât că ar fi bine să cerem și autoritățile din Italia să participe la un anumit moment. Din păcate, n-au putut participa astăzi la reuniunea noastră, dar o vor veni mai târziu, ulterior, când vom face o nouă invitație guvernului italian. Însă nu ne-am dorit să amânăm întâlnirea cu Amnesty, pe care o continuăm a fi extrem de importantă, de aceea ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Matteo de Bellis care ne va prezenta informații la zi cu privire la ce se întâmplă în aceste hotspot-uri în Italia. Mulțumim pentru prezență. Uh, bine ați venit și acum așteptăm prezentarea dumneavoastră. Thousands of men, women and children have crossed the central Mediterranean. Mulțumesc. Sute de mii de oameni au trecut Mediterana fugind din, uh, din calea războiului și sărăciei din multe țări. În pofida cererilor societății civile de a deschide canale și rute sigure pentru a permite solicitanților de azil, refugiaților să aibă acces în Europa fără să-și pună viața în mâinile contrabandiștilor, am văzut că liderii europeni nu au reușit să deschidă aceste rute uh, sigure. Uh, și au răspuns la influxul de refugiați prin tot felul de mijloace. Trecerile de frontieră, într-adevăr, uh, uh, pun uh, provocări guvernelor europene, mai ales celor de pe coasta sudică a Europei, cum ar fi Italia, mai ales Italia, care a condus eforturi remarcabile, care trebuie să fie recunoscute, de salvarea vieților pe mare. Peste 150 de mii de oameni au venit în Italia în fiecare an, 181 de mii în 2016, de exemplu. Pentru a răspunde acestor provocări, liderii europeni au instituit uh, tot felul de mijloace, printre care abordarea, abordarea bazată pe hotspot-uri, prezentată în 2015 ca un răspuns emblematic. Uh, instituirea de hotspot-uri și implementarea acestei abordări a hotspot-urilor a fost recomandată de Comisia Europeană în mai 2015 și a fost confirmată de Consiliul European din iunie uh, același an. Uh, această abordare se bazează pe o serie de acțiuni ale autorităților, mai ales uh, poliției italiene, în trei domenii cheie. Identificarea, mai ales prin amprentare, a tuturor noilor sosiți, uh, screeningul, verificarea rapidă pentru a determina foarte rapid cine poate fi considerat solicitant de azil și cine va fi uh, considerat a se afla în situație de ilegalitate și apoi uh, cei din al doilea grup să fie uh, expulzați. Știm că obiectiva, obiectivul cheie a fost acela de a reduce numărul de mișcări uh, ilegale sau neregulamentare din Italia către alte țări europene. Acest lucru trebuia să se facă mai ales prin amprentarea tuturor noilor sosiți pentru a asigura posibilitatea ca aceștia să fie returnați în Italia, conform regulamentului Dublin să instituim de asemenea un sistem de relocalizare a persoanelor pentru a reduce povara asupra Italiei și altor țări de coastă. Însă, deși componenta de solidaritate s-a dovedit iluzorie foarte rapid, doar peste 2000 de oameni au, uh, și-au găsit uh, drumul către alte țări europene în 2016 din 181 de mii de persoane sosite, elementele represive pentru a preveni mișcarea și a crește returnările au fost implementate agresiv. Este clar că abordarea hotspoturilor a servit mai mult ca o reafirmare a sistemului Dublin și a crescut, în loc să scadă, povara pentru țările din prima linie. Guvernul italian a început să implementeze această abordare în septembrie 2015, transformând centrul din Lampedusa într-un hotspot. Apoi a continuat să pună în aplicare această abordare, nu doar în centrele care sunt etichetate ca fiind hotspot-uri, ci și în alte centre, în porturi și în stațiile de poliție. E important de notat acest lucru, pentru că unele din comentariile de mai târziu privind încălcările drepturilor omului se referă nu doar la centrele uh, etichetate drept uh, hotspot-uri, ci și la alte centre unde autoritățile italiene au implementat aceeași abordare. La începutul lui 2016, Amnesty International a decis să înceapă un nou proiect de cercetare pentru a investiga și a identifica impactul asupra drepturilor omului al uh, punerii în aplicare a acestei abordări. Am vizitat Italia de patru ori, uh, zece orașe diferite și s-au intervievat 174 de refugiați și migranți din diverse, din 10 orașe diferite. S-au vizitat Lampedusa și Taranto, s-au, au fost întâlniri cu autoritățile, cu reprezentanții ai Comisiei, ONG-uri, organizații internaționale și mulți alții. Amnesty International a publicat un raport numit Hotspot Italy. Un raport în care organizația noastră ilustrează o imagine îngrijorătoare. Am identificat încălcarea drepturilor omului în toate cele trei domenii pe care le-am menționat mai repede. Amprentare, verificare și expulzări. În primul rând, abordarea hotspot uh, a forțat autoritățile italiane să asigure amprentarea tuturor sosiților, inclusiv prin măsuri coercitive, cum ar fi detenția și utilizarea forței fizice s-a ajuns la situații de detenție arbitrară, mai ales pentru că în Italia legislația nu permite detenția peste 24 de ore în cazul în care cineva refuză să îi se ia amprentele. Însă, în pofida acestui fapt, autoritățile au uh, reținut oamenii chiar uh, zile, săptămâni sau chiar luni de zile, fără posibilitatea ca aceștia să uh, uh recurgă la căi de atac sau judiciare. Uh, pentru a ataca detenția respectivă. Apoi, s-a utilizat uh, forța. Comisia Europeană a recomandat Italiei să legifereze pentru a permise, permite poliției să utilizeze forța fizică în cazurile în care refugiații și imigranții nu doreau să fie amprentați. Autoritățile italiene în Parlament uh, nu au legiferat modificarea legislației, însă ministrul uh, de interne a emis autorizații pentru ofițerii de poliție de pe teren pentru, a, aceștia, pentru că aceștia să poată utiliza forța moderată pentru a forța uh, amprentarea persoanelor. Acest lucru a fost confirmat de Amnesty International și de doi ofițeri de poliție care uh, lucrau la Lampedusa și la Taranto. marea majoritate a oamenilor care sosesc nu se opun amprentării, de aceea nu e nevoie să se folosească niciun fel de măsuri uh, coercitive uh, pentru acești oameni. În marea majoritate a cazurilor nu e nicio problemă, însă atunci când câteva sute sau mii de cazuri de oameni au refuzat să li se ia amprentele, considerăm că aceștia au fost deținuți în mod arbitrar, uh, cel puțin uh, vreme de câteva zile, sau au fost supuși la utilizarea forței. După cum am spus, au fost mai multe cazuri de utilizare excesivă a forței și avem 24 de mărturii ale oamenilor care au menționat rele tratamente la care au fost supuși din partea poliției italiene ca să fie forțați să Um, acceptă accepte amprentarea. se, o mărturie spune că am, am fost pălmuit de multe ori și uh, pălmuită de multe ori, spune Helen, o refugiată de 23 de ani din Eritrea, la Roma. Doar una dintre cele 24 de persoane care ne-au uh, descris astfel de situații. Alții își aduc aminte că au fost loviți uh, uh, cu pumnii sau cu batoanele sau amenințați. Alții ne-au spus că au fost supuși la șocuri electrice uh, sau au fost loviți peste organele genitale. Oamenii intervievați încercau să treacă neregulamentar din Italia către Franța și Elveția și nu a, doreau să meargă în instanță pentru a cere, pentru a se face justiție pentru relele tratamente. Sigur că n-am putut să a, alocăm, să a, colectăm date suficiente pentru o anchetă judiciară, dar suntem îngrijorați că în doar câteva luni am colectat 24 de mărturii în diverse orașe, din diverse de la diverse persoane venind din țări diferite și vorbind limbi diferite, mărturii care erau uh, foarte uh, asemănătoare. Și alte ONG-uri, alți jurnaliști și avocați ne-au spus și ei că au găsit astfel de situații. Procesul de verificare, de screening, a fost cel de-al doilea element pe care l-am uh, analizat. Abordarea hotspot cerea introducerea unui screening timpuriu al statutului tuturor uh, indivizilor pentru a separa pe solicitanții de azil de uh, alții considerați a fi migranți neregulamentari. Procesul de screening nu este bazat pe nicio legislație, uh, riscă să nu ofere oamenilor respective accesul la protecția drepturilor lor, din trei motive. Pentru că verificarea se face imediat după debarcare, într-un moment în care oamenii care au trecut prin uh, experiențe îngrozitoare, uh, mulți uh, au suferit, le-au fost încălcate drepturile omului, au fost torturați, uh, violați sau uh, au supraviețuit unor uh, scufundări de nave în Mediterana, uh, autoritățile consideră că acest screening trebuie fie, să fie făcut imediat după debarcare, un screening care să le schimbe viața. În al doilea rând, oamenii respectivi nu primesc informații adecvate cu privire la drepturile lor și la responsabilitățile lor înainte de a se trece prin procedura de verificare. Acest lucru ar trebui să se întâmple înainte de orice procedură de verificare. În al treilea rând, verificarea se face prin uh, adresarea unei întrebări foarte simplă și foarte vagă. Ce vă aduce aici? O întrebare care poate să, uh, sigur, primească răspunsuri care să nu le permită oamenilor respectiv să-și acceseze drepturile lor. Și trec repede la cel de-al treilea domeniu acoperit de raportul nostru, și anume expulzările din Italia accentul asupra nevoii de a crește expulzările, inclusiv ca un rezultat al abordării hotspot, a dus la două evoluții critice. În primul rând, mii de ordine de părăsire a țării în decurs de șapte zile au fost emise, uh, Uh, către diverse persoane la scurt timp după debarcare, persoane care au, fi, au fost considerate a fi migranți în regulamentare pe baza procesului uh, defectuos de verificare pe care l-am uh, deschis mai repede. Oamenii au primit acest document și nu le s-a oferit niciun fel de asistență. Oameni care nu puteau să se întoarcă înapoi în țara lor, chiar dacă ar fi vrut să o facă. Deci oameni care au fost expuși la exploatare și abuzuri în țară. Al, al doilea fenomen. Poliția italiană a început să negocieze noi acorduri bilaterale cu guverne diferite, inclusiv cu guvernele, cu guverne responsabile de atrocități îngrozitoare, cum ar fi guvernul sudanez. Pe baza acestui, acestor acorduri, grupuri de indivizi considerați migranți neregulamentari, din nou, pe baza procesului defectuos de verificare pe care le-am deschis mai repede și fără să se facă o evaluare adecvată a riscurile implicate de repatrierea lor, au fost trimiși înapoi în țările unde, de unde veneau și unde erau expuși la riscul de rele tratamente și alte încălcări grave ale drepturilor omului. Și știm, de exemplu, că pe 24 august 40 de persoane sudaneze au fost trimise înapoi din Italia către Sudan, deși știm că autoritățile nu au făcut o evaluare uh, serioasă a riscurilor implicate de repatriere. O parte dintre ei veneau din Darfur și știm că oamenii din Darfur riscă încălcări foarte grave ale drepturilor omului de către autorități. Și totuși, guvernul italian a trecut foarte repede la repatrierea lor. Pe baza cercetărilor noastre, deci, am conchis că s-au uh, comis încălcări grave ale drepturilor omului de către autoritățile italiene în punerea în aplicare a măsurilor abordării hotspot în toate cele trei domenii cheie de punere în aplicare a acestei abordări. Identificare, verificare și expulzare. Italia trebuie acum să ia măsuri pentru a pune capăt acestor uh, încălcări ale drepturilor omului și să asigure uh, răspunderea avem o serie de recomandări, de măsuri pe care credem că ar trebui să le pună în aplicare acum autoritățile italiene, fără întârziere. Și instituțiile europene și guvernele uh, trebuie să se implice. Provocările trebuie, într-adevăr, să primească ca și răspuns măsuri, uh, uh, inclusiv revizuirea sistemului Dublin, care se leagă de motivul pentru care oamenii nu vor să fie amprentați și e nevoie de noi măsuri de redistribuire a celor care vin în întreaga Europa. Un sistem care să asigure un nivel de protecție oferit uh, solicitanților de azil consecvent în întreaga regiune, astfel încât oamenii să aibă protecție pentru a putea să circule liber în Uniunea Europeană. Și, în cele din urmă, o scurtă observație referitoare la dialogul cu guvernul italian. Am avut uh, ocazia să ne întâlnim cu uh, ministrul de interne în martie 2015. 2016, la începutul uh, cercetării noastre. Însă, autoritățile polițienești și alți reprezentanți ai Ministerului de Interne au refuzat toate uh, cererile noastre de a ne întâlni. Am trimis patru scrisori oficiale solicitând informații și prezentând uh, constatările cercetărilor noastre pe măsură ce le-am efectuat autorităților din Italia și acestea nu ne-au răspuns, nu ne-au trimis informații, nici măcar nu au, uh, ne-au răspuns pentru a uh, contesta acuzele noastre. Totuși, când uh, raportul a fost, a fost făcut public în 2016, um, oficial de nivel înalt au ieșit în mass media criticând uh, organizația noastră și raportul. Confirmăm uh, rezultatele cercetării noastre. Guvernul italian nu a reușit să prezinte argumente pentru a contesta uh, constatările noastre, dar așteptăm o ocazie de a discuta cu aceștia pentru uh, a discuta rezultatele și metodologia aplicată. Sunt uh, întrebări care încă sunt fără răspuns și de aceea vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta raportul nostru. Da, uh, nu mai avem foarte mult timp. Vreau să repet, autoritățile italiene au fost uh, invitate, dar nu au putut să fie prezente astăzi și totuși am decis să purtăm astăzi uh, discuția pe marginea acestui raport și autoritățile italiene vor veni cât mai repede posibil pentru a discuta acest lucru. Începem cu doamna Spinelli. Grație, doctor. Mulțumim domnului De Belis pentru că a făcut lumină cu privire la aceste adevăruri din Italia. Știți probabil că am scris o scrisoare adresată guvernului Italiei în care cer să se dea socoteală pentru cele scrise în raportul Amnesty și n-am primit niciun răspuns. Am niște întrebări pentru dumneavoastră. Ne spuneți că reafirmarea Dublin și eșecul solidarității în Uniune sunt motivele pentru care problema este una și mai acută. Ce vă întreb eu este dacă acest lucru motivează și uh, extinderea către externalizare și diferite forme explicite de refulmo. Există nu doar acordul cu Sudanul, ci o, o foarte mare voință a guvernului italian de a încheia un acord cu Libia. O altă întrebare. Aș vrea să știu dacă procesul acesta degenerativ și violent pe care îl urmărim s-a accentuat după semnarea acordului cu Turcia. Aș vrea de asemenea să știu Evident, lucrurile, înrăutățirea lucrurilor în Grecia decurge de aici și aș vrea să știu dacă acest lucru este valabil și pentru Italia. Apoi, uh, reacția guvernului italian la acest raport. E foarte import, impresionant pentru că nu doar că vorbim despre un non-răspuns, dar avem de-a face și cu o încercare foarte dură de a discredita Amnesty și de a discredita activitatea Amnesty în domeniul protecției drepturilor omului. Întrebarea mea este dacă pentru dumneavoastră este important că înaltul comisar ONU susține de asemenea că aceste lucruri se întâmplă în punctele fierbiți din Italia. Astăzi avem un raport al grupului care se ocupă de traficul cu ființe umane, CRETA, care denunță încălcarea gravă în Italia a acestor prevederi privind drepturile omului și combaterea traficului cu ființe umane. Astea sunt întrebările mele. Mulțumesc. Thank you. Eli Schlein, please. Mulțumesc, Eli Schlein. Grazie, volevo ringraziare anch'io il dottor. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului de Belis pentru raportul acesta care a reflectat niște lucruri pe care le putem vedea noi direct dacă vizităm hotspoturile din Lampedusa, din Taranto sau Trapani. Ce spuneți dumneavoastră este adevărat. Este adevărat că abordarea aceasta cu puncte fierbinți a înrăutățit lucrurile în ceea ce privește respectarea drepturilor omului pentru persoanele care sosesc acolo. Întâi de toate pentru că s-a creat un criteriu artificial. Criteriul care stă la baza acestor relocări era faptul că trebuie să existe un procent uh, de acceptare a cererilor de azil mai mare de 75%. Și asta a dus la o discriminare foarte clară pe bază de naționalitate, încălcând astfel Convenția de la Geneva. Persoanele care nu făceau parte dintre naționalitățile relocabile erau primeau automat o, un document de respingere și li se cerea ca în șapte zile să părăsească uh, de bunăvoie teritoriul respectiv, lucru care evident n-avea cum să fie îndeplinit de persoanele respective și mulți erau uh, transferați direct în acele centre de detenții, CIA. M-am întâlnit cu sute de femei nigeriene care clar erau uh, victime ale traficului în centre centrul de la Santa Valeria, deși multe dintre ele aveau dreptul la azil, dar adesea nu aveau informațiile necesare și nu știau cum să facă cererea. Și primele informații care sunt oferite persoanelor când sosesc nu includ printre opțiunile de a răspunde la întrebarea de ce ați venit în Italia și opțiunea pentru a cere protecție internațională. A trebuit să ne luptăm ca să fie introdus acolo. Apoi, Lampedusa nu este un loc unde să se facă hotspot-uri. Structurile nu sunt adecvate, sunt supraaglomerate, sunt murdare, nu se dau răspunsuri nevoilor primare ale oamenilor și există persoane care au rămas acolo două luni, două luni și jumătate. Sunt și minori care ar trebui să se regăsească în structuri mai potrivite. Dragi colegi, EASO și Frontex, având în vedere că ne vizează direct, nici nu înțeleg, se înțelege ce fac în aceste puncte. Când am întrebat agenților de poliție locale, au făcut un gest foarte greitor când am întrebat ce face Frontex. Acesta, acesta era gestul pe care îl fac eu acum. Adică ajută să ia amprentele pe scanner. Și EAZO, în um, cele două ocazii când am fost acolo, nici măcar nu erau prezenți pe teren. În ambele cazuri, Granții trebuie să primească sprijin psihologic și să fie informați, nu li să, să li se dea formulare unde se spun lucruri pe care ei nici nu le înțeleg și semnează fără să știe ce semnează. Uh, există oameni care refuză să fie amprentați, dar haideți să ne ocupăm de responsabilitățile noastre. Fac asta pentru că uh, se tem că să nu fie blocați în ipocrizia sistemului Dublin și să rămână într-o țară unde știu foarte bine că nu există structurile adecvate pentru a fi primiți sau să rămână blocați în așteptarea rezultatului solicitărilor de azil timp îndelungat. Îi facem să plătească pe ei lipsa noastră de capacitate de a crea niște poliții mai eficiente. Vorbim despre reforma Dublin și invit pe toți colegii să folosească această ocazie pentru a face ceea ce Parlamentul cere de mult timp și anume să se elimine criteriul acesta injust al primei țări de sosire și să ne îndreptăm către o partajare egală a responsabilităților pe baza principiului solidarității. Noi cerem asta de mult timp, Comisia a venit cu o propunere foarte slabă și Consiliul încearcă să evite orice formă de solidaritate și asta ne dă o răspundere și mai mare nouă Parlamentul, pentru că politicile noastre au impact direct asupra drepturilor fundamentale ale acestor persoane. Mulțumesc! Thank you, Ellie. Um, Caterina, please. Mulțumesc, Eli. Caterina. Grazie, președinte, dottor De Bellis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezența reprezentantului Amnesty și pentru raportul pe care ni l-ați prezentat cu mare punctualitate. Intervenim cu toții parlamentari italieni pentru că suntem direct implicați, direct vizați, suntem uh, una dintre țările cele mai vizate de sosirea migranților. Analiza dumneavoastră a cazurilor de naștere la sau uh, aruncă lumina asupra unor încărcări flagrante ale drepturilor migranților. Și aș vrea să subliniez faptul că în fața unui flux așa de mare de oameni, dumneavoastră ați vorbit despre 180.000 de persoane care au sosit în Sicilia și în sudul Italiei niște condiții dramatice, cum știm toții, cred că trebuie să îi se recunoască totuși efortul făcut de Italia pentru a primi și pentru a sprijini aceste persoane. Din păcate, numărul mare de persoane care intră în aceste puncte fierbinți și în diversele structuri duce la proastă funcționare a acestor structuri. Și aș vrea să subliniez, dacă îmi dați voie, subiectul acesta ar primirii, în special pentru minori și minorii neînsoțiți. Eu cred că în acest domeniu în care de-a lungul timpului noi am um, creat o foarte bună cultură de respectare a drepturilor minorilor, s-au făcut niște eforturi foarte mari. Chiar eu am propus un document care conține o serie de orientări privind primirea și sprijinul acordat minorilor din aceste puncte. Ministrul nostru de interne a încheiat protocoale cu prefecturile și cu structurile administrative din regiune pentru a oferi un sprijin cât mai mare tinerilor care intră în structurile respective. Trebuie să recunoaștem acest lucru, Așa cum, și sunt într totul de acord cu cele spuse de colegul Schein, uh, trebuie să spus că punctele acestea fierbinți, în loc să rezolve problema, au dat naștere la disfuncționalități și la probleme și mai mari. Am spus și eu asta de mai multe ori, valabil și pentru adulți și cu atât mai mult pentru minori. Uh, reforma sistemului Dublin trebuie modificat. Regulamentul va fi modificat. Există și o hotărâre a Curții de Justiție privind minorii care spune că trebuie să existe posibilitatea să se prezinte în instanță în țara pe care o aleg, nu în țara de primă sosire, pentru că impactul este foarte mare. Mulțumesc pentru acest raport care ne permite încă o dată să aprofundăm cunoștințele noastre pe acest subiect și Cred că trebuie să vorbim și despre sprijinul oferit țărilor de primă sosire și uh, conceptul de solidaritate, fiindcă multe țări ne lasă de izbeliște și asta este destul de dramatic. Uh, în activitatea mea voi lua și eu în considerare recomandările din raportul dumneavoastră, de aceea încă o dată vă mulțumim. Thank you, Katrina. Anna, please. Well... Mulțumesc, Ana. Vreau și eu să mulțumesc domnului Debelis pentru acest raport, care, într-adevăr, e, e deprimant. E deprimant să ne dăm seama că deși Italia este în mod clar una dintre țările care plătesc un preț uh, piperat pentru faptul că sunt în prima linie și primesc refugiații și migrații, în timp ce alte state membre um, refuză în continuare solidaritatea și nu recunosc că aceasta este o problemă europeană care are nevoie de să fie gestionată la nivel european. E îngrozitor să ne dăm seama că au loc încălcări grave ale drepturilor omului, lucruri care sunt confirmate și de colegii noștri, colegii italieni care au vizitat aceste locuri. Și e clar, așa cum ați spus și dumneavoastră, că politica hotspoturilor nu o numai că nu a îmbunătățit situația, ci din potrivă. Asta am observat și eu în Grecia. Și, așa cum ați subliniat, Dublin este în continuare motivul principal pentru care Oamenii refuză amprentarea. Și acest lucru în sine scuză multe încălcări pe care le-ați menționat. Ce ne îngrijorează foarte mult este și această tendință a expulzărilor sub acoperirea acordurilor de readmitere cu țări care se știe că nu au niciun fel de structuri sau guverne de încredere cu care să se încheie un, un acord, cum ar fi Sudanul sau, în mod clar, Turcia. Și auzim acum președinția malteză că dorește să aplice un model similar și cu Libia, când Libia, după cum știm, nici măcar nu are guvern. Uh, și uh, cred că ar fi Uh, foarte riscant să facem această mișcare. E o îngrijorare care ar trebui să nu privească doar pe autoritățile italiene, care îmi pare foarte rău că nu sunt aici, dar, de asemenea, privesc și instituțiile europene și mi-aș dori ca în altă reprezentantă, doamna Mogherini și domnul comisar Avramopoulos, să vă asculte, mi-aș dori să vă asculte și să comenteze rezultatele acestui raport. Cred că situația este cu atât mai gravă cu cât știm că parte din acest imbold al Maltei de a încheia acordurile de admitere cu Libia, duplicând acordurile poliției italiene cu Sudanul. Și acest acord uh, tulbure cu Turcia, e bine, Italia. Italia este în centrul acestui uh, proces uh, legat de Libia. Eu cred că Italia are mai bune, cele mai bune informații referitoare la Libia în ceea ce privește informațiile Italia, deci trebuie să știe că nu e posibil să se încheie niciun fel de acord cu cineva care pretinde că ar fi la guvernare în Libia. Acest lucru ține de domeniul imoralității, ipocriziei, uh, să trimiți pur și simplu oamenii uh, într-o țară pe unde au trecut și să-i expui la cele mai groaznice încălcări ale drepturilor uh, omului. Pentru că oamenii aceștia ajung pe teritoriul european și faptul că pe teritoriul european trec prin aceste experiențe oribile E un fapt uh, care ne, ne trezește și e regretabil. Da, mulțumesc, Ana, e regretabil. Într-adevăr că guvernele nu răspund, dar n-am vrut să întârziem discutarea acestui uh, raport și cred că a fost o decizie bună. Acum domnul Halaho. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru raport este, sau cel puțin ar trebui să fie clar, de ce sunt amprentați migranții, care sunt scopurile pentru care sunt colectate aceste date. Eu nu reușesc să găsesc un motiv legitim uh, pe care să le poată invoca un migrant pentru a nu îi se lua amprentele sau nu a oferi informații. Sigur că violența și tortura nu pot fi acceptate, dar ce sugerați să se facă în cazul migranților care refuză amprentarea? Dacă nu pot fi deținuți și nu pot fi convinși prin forța fizică, atunci amprentarea devine de fapt opțională și toată lumea va refuza prezentând, referând să se înregistreze în țara de, pe care eu aleg sau să dispară mergând în mod obișnuit în Germania. E ușor să critici metodele aplicate de autoritățile italiene, dar în acest caz trebuie să le oferiți și alternative, trebuie să le oferiți uh, instrumente pentru a-și face datoria. Sigur că nu sunteți în favoarea anarhiei și a uh, um, încercărilor de a-ți alege țara în care vrei să ai azil, așa numitul asylum shopping. Cum putem să îi convingem pe migranți să coopereze în țara de intrare în Uniunea Europeană? Ce sugerați că ar trebui să se facă pentru a preveni mișcările secundare, neregulamentare ale migranților, pentru că acestea nu sunt în interesul nimănui? Mulțumesc, domnul Costa. Ich möchte mich auch äh, vielmals bedanken. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru acest uh, raport cu privire la situațiile deprimante din hotspoturi Vreau să aduc o completare celor prezentate de dumneavoastră. Guvernul italian totuși a oferit ajutor multor refugiați. Ne amintim de programul Mare Nostrum, prin care au fost salvați foarte mulți refugiați. S-au făcut și încercări de a primi susținere financiară din partea statelor membre pentru a continua programul Mare Nostrum și, din păcate, Uh, ministrul de Finanțe german uh, a refuzat finanțarea, continuarea finanțării acestui uh, program. Vreau să subliniez acest lucru în cadrul dezbaterii. Ați descris comportamentul autorităților. Ați merge atât de departe încât să spuneți că e vorba de o politică intenționată de uh, intimidare a refugiaților. Ați spus că autoritățile au fost uh, autorizate să folosească forța fizică, există niște responsabili politici, nu ar trebui să se pună întrebarea cine are în cele din urmă responsabilitatea politică pentru încălcarea drepturilor omului care au avut loc uh, în Italia. Și pentru mine este foarte clar că și guvernul italian și în Parlamentul European uh, și uh, comisarii uh, responsabili Uh, care nu s-au pronunțat până acum, în mod clar ar trebui să fie supuși la presiuni, uh, domnul Avramopoulos, doamna Mogherini, să ia poziție față de lucrurile pe care le descrieți în raportul dumneavoastră, să spună ceva clar. Mulțumesc! Thank you, Mr. Costa. And by the way, well... Mulțumesc, doamna Costa, și bine ați venit la comisia noastră ca membru plin. Um, and finally, for this debate, Mrs. Stevens, please. Stevens. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dragi colegi, am ascultat cu mare atenție ceea ce a spus toată lumea. Aș vrea să îi mulțumesc uh, domnului Fantas pentru prezentare. Trebuie să spun că mi se pare destul de dificil uh, având în vedere situația prin care trec Italia și Grecia, Grecia care nu a fost menționată în acest raport uh, al Amnesty International, situația fiind comparabilă între cele două țări. Trebuie de asemenea să înțelegem că având în vedere acest flux masiv de oameni care intră în Italia, este extrem de dificil pentru autoritățile italiene să facă o treabă bună. Trebuie să nu uităm, de asemenea, și provocările logistice uriașe cu care se confruntă, mai mult decât atât. În uh, Dublin se spune clar că trebuie să facă o distinție între refugiați și migranți economici, dar nu e întotdeauna ușor să faci această distinție este totuși esențial în conformitate cu Convenția de la Geneva, pentru că doar oamenii care sunt refugiați de război sau care au fost uh, torturați sau persecutați din motive religioase pot să solicite azil migranții economici nu pot face același lucru. De aceea, verificarea este importantă pentru a vedea cine se poate bucura de, de protecție. Dacă aveți o propunere de îmbunătățire a sistemului, aș fi încântată să o aud. Asta ar fi prima observație. A doua observație, în ceea ce privește amprentarea, așa cum au spus deja diversi colegi. Cum putem îmbunătăți situația? Uneori am senzația că Per total, refugiații sunt uh, sfătuiți de Amnesty International, printre alții, și poate și alții, să refuze amprentarea, astfel încât să aibă un sistem mai larg de opțiuni. Dar nu așa ar trebui să funcționeze sistemul. Dacă vrem ca autoritățile să respecte refugiații, atunci în același timp este rezonabil să solicităm și refugiaților să respecte regulile sistemului. Trebuie să existe respect reciproc, așa încât uh, solicităm Amnesty International să încurajeze refugiații să, uh, să se lase amprentați. Trebuie să recunoaștem că asta este singura cale prin care este posibil să identificăm uh, oamenii. Toată lumea, aproape toată lumea sosește fără documente și poate să spună orice vrea, dar amprentele sunt singurul aspect individual, unic, pe care avem pentru acești oameni. Și ne permite, ne permit amprentele să verificăm dacă au intrat în Europa prin Italia sau prin altă țară. Deci un motiv în plus, iată, să le luăm amprentele. Cred că este deci important pentru ONG-uri să ofere consiliere directă și obiectivă refugiaților și nu să lucreze împotriva sistemului. Al dan niet stimuleren voor het afnemen van vingerafdrukken, want de procedure op zich is Așa încât vă rog să încurajați refugiații să se lase amprentați, pentru că sistemul e deja destul de dificil. Toată lumea care este implicată trebuie să-și respecte responsabilitățile, atât refugiații cât și țara gazdă. Apoi, Absența solidarității europene este regretabilă. Înțeleg că Italia se regăsește sub o presiune enormă și nu ne putem aștepta ca o țară mică să facă toată treaba pe când celelalte nu fac nimic. Lucrăm împreună Deci uh, m-ar bucura foarte mult să aud care ar fi propunerile dumneavoastră. Jean, foarte pe scurt și apoi dăm din nou cuvântul invitatului nostru. Mulțumesc, o să, nu o să, o să mă abțin de la a intra într-o dezbatere. Am două sau trei întrebări. Una este o clarificare, de fapt. Atunci când vorbiți despre reîntoarcerile în Sudan, returnările către Sudan și așa mai departe, am auzit că asta e poliția care negociază niște acorduri. Ne puteți spune dacă într-adevăr așa e sau am înțeles greșit? În al doilea rând, la început ni s-a spus că hotspoturile trebuiau să ofere o abordare oarecum consecventă și că acesta avea să fie un lucru bun. Ne puteți spune care este uh, rolul EASO în uh, funcționarea hotspoturilor. Și nu în ultimul rând, una din uh, discuțiile pe care le tot avem pe marginea procedurilor și a sistemului Dublin este legată de unde demarează procedura de solicitare de azil. Și această preevaluare, preverificare, care este făcută chiar înainte să poți să-ți prezinți cazul. După părerea dumneavoastră, pe baza cercetărilor pe care le-ați făcut, credeți că examinarea solicitărilor de azil demarează efectiv atunci când oamenii sunt uh, preluați de pe barcă sau de-abia în momentul în care au primul interviu formal în conformitate cu directiva privind procedurile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Jean. Este foarte frustrant pentru că sunt niște întrebări foarte bune, dar după cum știți nu prea avem mult timp. Nu e vina dumneavoastră, dar dacă se poate în 5-6 minute să ne răspundeți. Știu că deputații vor mai multe informații de la dumneavoastră, dar vă rog să faceți tot posibil să fiți concis și să răspundeți eh, direct la întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări foarte interesante. Aș putea să stau aici ore întregi să le discut, dar din păcate nu se poate. Dar uh, puteți să luați legătura cu noi și vă stăm la dispoziție pentru a vă răspunde unor întrebări ulterioare. Acum, de unde să încep? Amprentarea și identificarea. Haideți să clarific. Amnesty International nu pune la îndoială legitimitatea dorinței guvernelor europene să solicite amprentarea oamenilor care se prezintă la frontieră fără documente. Deci nu punem acest lucru la îndoială și vă pot asigura că nu sfătuim pe nimeni să refuze amprentarea. Asta trebuie clarificat uh, de la bun început. Ar fi de asemenea imposibil să facem acest lucru chiar dacă am vrea și nu vrem. Pentru că Poliția se asigură că amprentarea se realizează foarte repede după uh, debarcare. Deci Amnesty International n-ar avea ocazia să stea de vorbă cu aceștia înainte să fie amprentați. Deci vreau să clarific acest lucru. Este responsabilitatea autorităților să le pună la dispoziție acestor oameni uh, informații legate de drepturi și responsabilități. Uh, Biroul ONU pentru Refugiați și alte organizații cooperează cu autoritățile italiene în acest scop. Motivele pentru care unii refuză să fie amprentați foarte adesea mi s-au comunicat motive care mi se păreau destul de bune, mai ales uh, din partea celor care aveau uh, rude apropiate în alte state membre, și care nu știau cum să meargă prin procesul juridic pentru a trece prin sistem și pentru a se reuni cu familiile lor cât mai repede cu putință, fără să fie nevoit să aștepte luni întregi. Și cred că acesta este un motiv legitim pentru ca cineva să spună Vreau ca sistemul să mă ajute să-mi uh, obțin drepturile. Și de aceea, cel mai bun lucru care poate fi făcut pentru a preveni mișcările ilegale către alte state este nu doar să uh, impui obligația ca oamenii să-și ofere amprentele, ci să înțelegi și de ce refuză oamenii să facă acest lucru și să creezi stimulente pentru ca oamenii să participe în mod activ și pozitiv la proces dacă, era, dacă ar fi posibil, prin amendarea sistemului actual pentru a permite reunificarea familiilor, pentru a permite relocarea în număr uh, decent în alte state membre. Pentru că atunci mai puțin ar refuza să fie amprentați. Și am văzut în Italia, de exemplu, că din ce în ce mai puțin eritreni au refuzat să fie amprentați în acest an, pentru că au, putat, au putut profita de sistemul de relocare. Alți oameni care nu beneficiază de uh, acest sistem, inclusiv sudanezii, au refuzat din ce în ce mai mult să fie amprentați. Atât de multe întrebări. Sper că am răspuns la acest punct care mi se părea extrem de important. Uh, I can confirm that the agreement Pot să confirm că acordul între Italia și Sudan a fost negociat de către poliția italiană, deci nu de guvernul italian, nu de parlamentul italian, ci de poliția italiană cu omologilor din poliția sudaneză. Memorandumul de înțelegere nu a fost publicat timp de câteva săptămâni, până când l-a publicat un deputat după ce a solicitat o copie. Rolul EASO. Trebuie să spun că nu mi-e totul foarte clar. Cu siguranță EASO oferă informații în ceea ce privește sistemul de relocare oamenilor care au uh, naționalități care pot profita de acest lucru. Deci după ce s-a făcut uh, evaluarea, persoanele de anumite naționalități, cum ar fi eritreenii, uh, vorbesc cu EASO pentru a demara procedurile de relocare. Apoi, examinarea începe informal uh, la debarcare. Da, se poate spune și așa. În mod oficial, determinarea statutului începe atunci când cineva vine cu o solicitare de uh, azil, un document C3 lucru care se întâmplă de obicei la câteva săptămâni după debarcare, dar modul actual de realizare a evaluărilor face ca oamenii să nu se îndrepte către acest sistem, ci să se trezească cu ordin de expulzare la câteva ore sau zile după ce au debarcat, înainte să aibă ocazia să depună o solicitare de azil. lipsa de solidaritate care duce la externalizare. Cred că și asta este o modalitate de a privi procesul. Am văzut în mod clar că există o lipsă de solidaritate între statele membre europene și am văzut de asemenea că, drept urmare, acestei lipse de solidaritate care se vede chiar în implementarea abordării hotspoturilor și în absența unui program de relocare care chiar să funcționeze, vedem că acest lucru pune mai multe responsabilități pe umerii statelor de coastă. Și trebuie să recunoaștem, așa cum a subliniat cineva, că autoritățile italiene de mai multe ori au investit uh, resurse semnificative pentru a salva viețile pe mare și au investit semnificativ pentru a înființa aceste centre de recepție și pentru a crește abilitatea de a ajuta pe oameni. În același timp, n-aș merge atât de departe încât să spun că statul de drept nu poate fi respectat din cauza numărului de oameni care sosesc acolo. Nu e o declarație pe care aș accepta-o în nicio împrejurare și cu siguranță nu e o declarație pe care aș accepta-o având în vedere cifrele. E foarte clar că avem un număr mare de oameni care vin în Italia, e semnificativ, dar nu ne confruntăm cu o criză. Dacă o țară se confruntă cu o criză, vorbim de Liban sau Uganda. Deci trebuie să avem perspectiva corectă și tocmai de aceea tot spunem că Uh, crearea unor căi uh, sigure și legale pentru a muta pe oameni de acolo de unde sunt către Europa și de a le oferi o, um, posibilitatea de a avea dreptul la azil este calea de urmat pentru a salva vieți. Um, I think I have uh, exceeded my time. Cred că m am depășit timpul. It's difficult because uh, there was such a uh, highly E dificil pentru că am avut o dezbatere foarte bună și ne-a stimulat foarte mult și aș vrea să le spun uh, deputaților, mai ales cei din Italia, am văzut că au interacționat uh, cu dumneavoastră într-un mod foarte constructiv și mă bucur mult că ați venit, deși nu am avut și prezența autorităților italiene, pentru că am avut măcar dezbaterea pe care ne-am dorit-o astăzi și actualizări în ceea ce privește situația. Important, particularly with Amnesty and the key NGOs that are operating now in Italy Greece and so on. So Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și mulțumesc membrilor pentru dezbaterea excelentă. Evident, sunt lucruri de care ne vom mai ocupa pe viitor. As you can see, we left a very short time for that and we extended it because it was an important... Avem puțin timp rămas pentru următoarele subiecte, dar a fost foarte important acesta și membrii au fost foarte interesați și de aceea mai am 20 de minute la dispoziție pentru ultimele două puncte. Trecem la punctul 7 regulamentul privind formatul uniform pentru permisele de ședere pentru resortisanți terți. Îmi cer scuze de la domnul Halaho pentru întârziere. Este vorba de un dosar tehnic pentru că introduce o serie de caracteristici legate de aceste permise. Vă rog. Thank you very much, dear colleagues. Uh... Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Propunerea aceasta modifică regulamentul Consiliului din 2002, unde s-a stabilit formatul pentru permisele de ședere pentru resortisanți terți. Propunerea vizează să reducă interpretările naționale ale costurilor permiselor, ridicând lista de caracteristici, elemente de siguranță la un minim și reducând și specificațiile tehnice în ceea ce privește materialele și tehnologiile folosite. De asemenea, să încearcă să se stabilească niște caracteristici de securitate mai moderne, astfel încât carturile să fie mai sigure și să împiedice falsificarea lor. În propunere se prevede o perioadă de tranziție de șase luni care să permită folosirea stocurilor actuale. Propunerea apare să nu aibă implicații bugetare pentru Uniunea Europeană sau statele membre. După cum am spus, e o propunere scurtă și tehnică. E dificil să uh, rezulte vreun aspect politic de acolo. Am avut un prim schimb cu comisia și am pus o serie de întrebări referitoare la necesitatea și proporționalitatea propunerii și am primit răspunsuri pe care le consider mulțumitoare. Prin urmare, sunt de acord cu această propunere și am hotărât să nu depun amendamente. Am discutat cu raportorii din umbră, nimeni nu și-a exprimat dorința vreunei întâlniri, așa că le-am cerut raportorilor din umbră să-mi spună dacă doresc să depun amendamente la propunere până la termenul limită pe care ne-l veți anunța. În plus, vinerea trecută mi s-a spus că serviciul juridic al Consiliului nu este neapărat mulțumit cu procedura. Sunt de părere că propunerea ar trebui să fie împărțită în două, o propunere pentru Schengen și una pentru statele non-Schengen. Comisia nu este de acord cu această abordare pentru că s-a cerut ca regulamentul actual 2002 să fie modificat. Conform Serviciului Juridic al Parlamentului, propunerea Comisiei este în regulă. Nu știu sigur care sunt implicațiile acestui dezacord, dar am convenit cu Secretariatul Libe să punem în aplicare planul nostru inițial. Mulțumesc! Mulțumim raportorului. E dosarul care a fost prezentat cel mai rapid, aș fi spus, dar Doamna Kinghi și Mare Cristin Vergea vor să intervină, așa că să va prelungi un pic discuția. Doamna Kenghe. Un minut fiecare, vă rog, pentru că mai avem încă un punct. Foarte pe scurt, în calitate de raportor din umbră în grup, grupului meu, susțin propunerea raportorului privind o adoptare rapidă a regulamentului care introduce un model uniform pentru permisele de ședere. În analiza pe care am făcut-o, la nivelul textului legislativ, n-am găsit probleme care să justifice posibile întârzieri. Prioritatea noastră este să se favorizeze armonizarea documentelor în întreaga Uniune Europeană și să garantăm un nivel mai ridicat de securitate propunerile făcute de comisie se îndreaptă în această direcție și de acord cu raportorul propunem adoptarea rapidă a dispoziției. Mulțumesc în calitate de raportor din uh, partea socialiștilor și GUE, doamna Verșia. Mulțumesc, domnule președinte. Este un document extrem de tehnic Nu înțeleg de ce este nevoie de aceste modificări. Fie avem armonizare totală, fie nu avem armonizare. Aici, cu acest document, suntem undeva la mijloc. Trebuie să, dacă suntem de acord că trebuie îmbunătățită în continuare securitatea. Raportorul ne-a spus că este mulțumit în ceea ce privește respectarea principiilor necesității și proporționalității dar cred că ar fi bine ca aceste răspunsuri să le transmită tuturor raportorilor din umbră, poate ca să mă răștea și pe mine să înțeleg. Și în ceea ce privește observația pe care tocmai m-am auzit-o, avem un dezacord între Consiliu și Comisie. Deja devine obișnuință împărțirea aceasta în țări Schengen și non-Schengen. Nu e nevoie ca din partea Consiliului să venim, să se vină cu această uh, Uh, remarcă de fiecare dată când ne ocupăm de un subiect. Având în vedere caracterul tehnic al textului, nu văd de ce ar fi de folos să împărțim în două textul. Deja uh, avem destule texte legislative, uh, prin urmare nu văd de ce Consiliul s-ar distra să ne mai dea unele în plus sau să le dubleze pe cele pe care le avem. Mulțumesc, Mare Cristin, domnule raportor, dacă vreți să spuneți ceva la final. Da, mulțumesc. Un scurt comentariu pentru doamna Vergia. Într-adevăr, această propunere nu vizează uniformitatea totală, dar este un pas în direcția corectă. Ideea este să se reducă interpretările diferite ale aceluiași concept în statele membre. Deci, într-adevăr, e oarecum o formă de mijloc. Termenul limită pentru amendamente este 7 februarie la prânz. Mulțumesc! And finally, um, colleagues, we have, um... Și în încheiere, mai avem un ultim subiect pentru astăzi, avizul referitor la raportul privind noul cadru între UE și Turcia cu privire la modernizarea Uniunii Vamale. Domnul Vințola și domnul Ceabașogor sunt raportori. Nu, domnul Vințola lucrește pe domnul raportor, domnul Șogor. În ianuarie, domnul Șogor a prezentat avizul. Între timp uh, au fost depuse 68 de amendamente, deci domnul Mațola are în primul rând cuvântul pentru a analiza amendamentele. Văd că sunt mulți care doresc să intervină. going to give the floor first to Mrs. Metzola. Domnul Mazzola, în primul rând, și apoi cei care au cerut să intervină. Roberta, te rog. Da, cum ai spus, îl înlocuiesc pe domnul Șogor, care a lucrat mult la acest avo, a, raport. Există 68 de amendamente Multe sunt uh, de apreciat, clarifică și extind textul, inclusiv uh, în ceea ce privește cadrul privind liberalizarea vizelor pentru Turcia, dialogul de liberalizare a vizelor, foaia de parcurs, cu cele 72 de jaloane. Un mare număr dintre amendamentele prezentate exprimau preocupări cu privire la înrăutățirea drepturilor omului în Turcia, Multe se refereau și la procesul de aderare și la o rezoluție a Parlamentului care cerea stoparea negocierilor. În aviz se vorbește despre modernizarea Uniunii Vamale, care trebuie să fie abordată separat de subiectul sensibil al negocierilor de aderare, care evident nu se, pe care evident nu se va ajunge la o concluzie în curând rezultatul privind modernizarea Uniunii Vamale, indiferent de forma pe care o va îmbrăca, trebuie să fie realizabil ușor din punct de vedere tehnic și politic pe termen scurt și să ducă la rezultate pozitive în ceea ce privește armonizarea economică și chiar și uh, statul de drept. Raportorul este de acord însă că respectarea drepturilor fundamentale și statul de drept sunt uh, precondiții pentru relații stabile în domeniul economic și de aceea, în măsura posibilului, în amendamentele de compromis, raportorul va încerca să păstreze accentul pe Uniunea Vamală și liberalizarea vizelor și să nu le lege de chestiunile extrem de problematice de migrație și refugiați. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Roberta! SND, Katy Perry. Peter Muller a fost de acord să îi prezinte întrebarea. Dacă Katy Perry n-a putut să vină la întâlnire și o reprezint eu, în dorința de a sublinia faptul că Turcia este un partener important pentru UE la nivel economic și politic și de aceea este important să se modernizeze Uniunea Vamală actuală cu Turcia așa cum a propus Comisia Europeană. Însă există câteva chestiuni pe care ar vrea să le menționeze. În primul rând, vrea să sublinieze că momentul politic al dosarului trebuie luat în considerare. Deocamdată există o stare de urgență în Turcia și Parlamentul European a votat în noiembrie anul trecut să se Um, oprească, să se înghețe discuțiile de negociere. Apoi, după părerea sa, este important ca Turcia să rămână um, apropiată de Uniunea Europeană și modernizarea sistemului vamal ar putea să fie un bun instrument în acest sens. Liberalizarea vizelor ar putea să faciliteze implementarea Uniunii Vamale, însă asta nu face parte din propunere. Liberalizarea vizelor încă mai sunt uh, criterii care trebuie îndeplinite de Turcia aici. E normal să vorbim și despre drepturile cetățenilor și libertăți fundamentale în uh, raport, în aviz, dat fiindcă suntem Comisia Libe. Trebuie să avem un capitol privind drepturile omului. Aștept amendamentele de compromis și cooperarea cu ceilalți raportori din umbră. Domnul Dalton, înlocuit de domnul Halaho. O să vorbesc în numele domnului Dalton. În general, domnul Dalton este de acord cu raportul, însă consideră că include câteva elemente care țin mai degrabă de comerț și ar trebui să fie de resortul Comisiei INTA. Domnul Dalton este de acord că includerea serviciilor în Uniunea Vamala ar trebui să fie un element important al negocierilor, precum și agricultura, achiziții publice și energie. În ceea ce privește liberalizarea vizelor, domnul Dalton a depus amendamente pentru a sublinia că aceste chestiuni trebuie să fie discutate în cadrul dialogului pentru liberalizarea vizelor cu Turcia ca exercițiu separat față de negocierile de aderare. În acest sens, este de părere că Uniunea ar trebui să fie fermă și să acorde liberalizarea vizelor doar țărilor care au îndeplinit toate criteriile din foaia de parcurs ceea ce nu e valabil pentru Turcia. Unele dintre aceste criterii rămân încă de îndeplinit, inclusiv emiterea de documente de călătorie biometrice care să respecte standardele de europene, revizuirea legislației și a practicilor privind terorismul în concordanță cu standardele europene, aliniarea legislației privind protecția datelor și implementarea acordului de readmisie UE-Turcia. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt încă două contribuții. Marie Cristin și Bodo Valero. Marie Cristin. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este Comisia Libe, dacă nu mă înșel. Și am cerut un aviz din partea Comisiei privind un raport INTA. Ceea ce asta nu înseamnă că trebuie să refacem întreaga, întregul document al INTA. Ce ne interesează nu este partea privind comerțul, ci cadrul acesta al statului de drept și al democrației în cazul unui stat cu care UE vrea să-și consolideze Uniunea Vamare. Și de aceea raportul colegului Șogor mă dezamăgește pentru că raportul sau în forma actuală și am înțeles că există amendamente, e un raport care ar fi putut fi prezentat perfect și în Comisia INTA, ceea ce e problematic. Apoi, Turcia nu e o țară oarecare. E o țară în care există câteva probleme în ceea ce privește statul de drept și democrația. Parlamentul a votat în noiembrie, așa cum au spus colegii socialiști, o rezoluție prin care se cerea înghețarea negocierilor dintre UE și Turcia. Acordul VAMAL nu cade neapărat în afara tuturor acestor considerații. El uh, este o urmare a multor a discuțiilor îndelungate cu Turcia. Punctul de pornire fiind solicitarea Turciei de a adera la Uniunea Europeană. Deci nu ne putem preface că n-ar exista nicio legătură și cred că este important să menționăm în calitate de Comisie pentru Libertăți Civile uh, că ținem foarte mult la respectarea statului de drept și a democrației de către partenerii noștri comerciali. E o constantă pe care o susținem în acest Parlament. Am depus o serie de amendamente și, în ceea ce privește grupul meu, suntem pentru modernizarea acordului, pentru că există dispoziții învechită, dar ne opunem uh, oricărei aprofundări, având în vedere cum s-a lucrat momentul de față. Am înțeles care sunt amendamentele, sunt clare. Așa că îmi pare rău că insistă dacă puteți avea inter- intervenții scurte. Există multe bune propuneri privind drepturile omului și așa mai departe, însă Cred că e prea mult conținut tinta în acest document. Cea mai mare problemă este momentul în care intervine raportul, pentru că am făcut o înghețare temporară a negocierilor de aderare și credem că ar trebui să fie oprite temporar și discuțiile privind Uniunea Vamală. Pentru că nu acum e momentul să modernizezi un astfel de acord dacă vrei să-i transmiți un mesaj clar lui Erdogan în ceea ce privește aderarea. Vrem de asemenea să subliniem că liberalizarea vizelor și Uniunea Vamală, modernizarea Uniunii Vamale, reprezintă două subiecte separate și ar trebui să spunem foarte clar că nu sunt deloc același lucru. Mai sunt multe de spus, însă Principala chestiune pentru noi este momentul de potrivit la care intervine acest document. Dar cred că cele 60 de amendamente, forma lor și grupurile de la care vin arată foarte clar care sunt pozițiile dumneavoastră pe acest raport al domnului Șogor. Mulțumesc! Îmi cer scuze că nu putem avea o dezbatere îndelungată, pentru că așa se întâmplă câteodată. Dar asta nu înseamnă că nu știm că subiectul este unul extrem de important. Am depășit cu 10 minute timpul alocat, deci avem un reprezentant al comisiei. Dacă vreți să spuneți ceva, cred că ar fi bine să-i transmiteți în scris. Sunteți de acord? Dat fiind că văd că avem mulți colegi care s-au ridicat în picioare, gata să plece, deci cred că sunteți de acord. Bun se întâmplă astfel de lucruri și în calitate de coordonator va trebui să fiți pregătit. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, ne vedem mâine la 9.